Okay, friends, we are not that many uh, here. Uh... Bună dimineața, stimați colegi, nu suntem foarte mulți, sper că o să mai vină colegii pe parcurs, dar o să începem reuniunea. Putem adopta proiectul de ordine de zi, da? Sunt disponibile toate limbile, cu excepția croatei și maltezei, ce privește regimul lingvistic. Aș vrea să menționez de asemenea faptul că Ulla Torns, vicepreședinta din partea ALDE, a invitat un grup de 52 de vizitatori, printre ei unii membri ai Parlamentului danez, care vor participa la reuniunea Comisiei de Ocupare mai târziu, în cursul după amiezii. Aș vrea de asemenea să vă spun că Există o amânare a votului în legătură cu munca nedeclarată, votul în legătură cu raportul cu privire la crearea unei platforme europene de încurajare a de prevenire a muncii nedeclarate era prevăzută inițial pentru 24 martie, dar s-a amânat la solicitarea raportorului și a raportorilor din umbră pentru 7 mai. Aș vrea de asemenea să menționez faptul că a existat un summit social tripartit pe 19 martie și am fost reprezentați acolo de da, Agnes Jungerius și este pentru prima dată că Parlamentul European a fost invitat să participe la summituri. Deci vedem că e un semn pozitiv și o evoluție pozitivă. Eventual Agnes să spună câteva cuvinte. Pot să vorbesc în olandeză? Da? Pentru că ar fi cel mai ușor pentru mine. Într-adevăr, săptămâna trecută, la sesiunea de dimineață a dialogului social, a existat un summit la această întâlnire tripartită. Domnul Tusk, domnul uh, Juncker, domnul Dombovski, alți reprezentanți au fost de față din partea partenerilor sociali, angajatori, uh, angajați și parteneri sociali din partea țărilor care vor prelua președinția după Letonia, Luxemburg și țările de jos. Am putea spune că a fost un dialog social tripartit la nivel înalt pe subiecte care apoi au fost discutate de către summit în sine. A fost vorba de programul de investiții în care partenerii sociali în special angajații, au subliniat importanța investițiilor publice, dar și interesele IMM-urilor care vor să se implice. Există o diferență de părere în legătură cu TTIP, în legătură cu angajatori și angajați. Putea vedea evident faptul că se pun accente diferite pe subiecte diferite de către participanți, de exemplu, S-a vorbit de costurile reprezentate de brevete, că e nevoie de o atenție deosebită, consecințele digitalizării economiei pe piața muncii, chestiuni care intervin aici la comisie. angajații creau, uh, cereau uh, crearea de locuri de muncă, dar uh, cu salarii decente și eforturi suplimentare de combaterea dumpingului social, dar ca de obicei a fost o situație excepțională pentru că am putut participa ca observator din partea Parlamentului, n-am putut să particip, să iau cuvântul, ceea ce era ciudat, dar a fost bine că am participat, aș vrea să dau câteva comentarii. În primul rând, Comisia declară că acordă multă importanță dialogului social că vrea să se implice într-un dialog cu ambele părți ale industriei și nu întâmplător, cam cu două săptămâni în urmă, S-a organizat uh, relansarea acestei teme, o mare întâlnire privind dialogul social, noul model. Celălalt comentariu pe care aș dori să-l fac este că în acest dialog, care n-a fost chiar un dialog, oamenii și-au precizat părerile și nu au fost multe reacții între diversi participanți și Cred că e nevoie de mai mult și nu doar să vii să citești declarațiile la astfel de reuniuni. Dar am crezut că oricum a fost interesant și doamna Marian Tyson mi-a spus acum că Parlamentul European poate să fie prezent. Sunt convins că acest lucru se va întâmpla din nou. Mulțumesc. Thank you, Agnes Mulțumesc, uh, Agnes Jungerius. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii de pe 29 ianuarie și de pe 26 ianuarie se aprobă. Și apoi trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, eficiența resurselor înspre o economie circulară. E vorba de un proiect de aviz pentru raportul din proprie inițiativă de la Comisia ENVI și o să-i dau cuvântul raportoarei doamna Tiziana Beghi. Aveți cuvântul. Colegii, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Ce este economia circulară? Definiția oficială ne spune că este un sistem în care toate activitățile sunt organizate într-o manieră încât deșeurile cuiva să fie devină resurse pentru altcineva. Adică, de exemplu, deșeurile biologice se întorc în biosferă și cei deșeurile tehnice se întorc și sunt reutilizate. Societatea noastră, modelul nostru economic nu pot să organizeze astfel resursele în momentul de față și produc tone de deșeuri, o cantitate aproape de necalculată al materialelor și uh, al deșeurilor care se aruncă și se risipesc, să nu mai vorbim de efectele secundare asupra mediului și asupra sănătății. Ce este economia circulară? Este o speranță, speranța că omul să poată să mențină și să amelioreze standardele sale de viață în mod continuu, reducând din ce în ce mai mult impactul său asupra planetei. Având în vedere multele studii științifice care au fost publicate și care spun că așa ceva este posibil, putem să spunem că avem mai mult decât o speranță să facem acest lucru, ci este mai degrabă o datorie din partea noastră. Noi, europenii, trebuie să fim exemplul pentru restul lumii, pentru a demonstra că economia circulară nu numai că funcționează, nu numai că și contribuie la o vizibilitate suplimentară a țărilor noastre, dar uh, permite să îmbunătățească prosperitatea noastră creând locuri de muncă. Tocmai acesta este și contextul în care eu mi-am redactat această propunere de aviz. Trecerea la o economie circulară înseamnă crearea de milioane de locuri de muncă în Europa și ne-ar permite să revenim la o creștere inclusivă și sustenabilă, având, bineînțeles, un avantaj clar pentru IMM-uri, care sunt țesutul cel mai important al economiei noastre. Economia circulară creează locuri de muncă pentru că, în timp ce modelul nostru productiv de astăzi se concentrează pe folosirea materialelor, economia circulară aduce cu sine nevoia unei contribuții umane și de aceea retragerea pachetului uh, cu privire la economia circulară este o rușine pentru că acest pachet ar fi creat imediat locuri de muncă, sute de mii de locuri de muncă și cercetările arată că această economie circulară ar putea să gestioneze și o mai bună economie descentralizată în care nu mai sunt centralizate toate economiile în același loc, ci sunt din contră, există centre focare în locurile unde funcționează anumite aspecte. Nu este corect să se retragă așadar acest pachet, trebuie să încercăm să contribuim la coeziune, la obiectivele de coeziune ale economiei europene și să reducem uh, dezechilibrele din Europa. Posturile de muncă, locurile de muncă care sunt create de către economia circulară sunt cele calificate mai ales tocmai pe cele pe care criza le uh, elimină. În această perioadă de criză și de șomaj trebuie să cerem cu fermitate statelor Uniunii Europene să susțină tranziția, tocmai pentru potențialul pe care îl aduce de creare a unei bunăstări clare. E nevoie de stimulente fiscale pentru economia circulară, de exemplu o eșalonare a ratelor de TVA pentru deșeuri, mai puține taxe, mai puține impozite pentru uh, acele bunuri și materiale care sunt reciclabile. Apoi trebuie să încercăm să folosim toate sursele de economie economie regenerabilă și trebuie să încercăm să nu mai impozităm acestea și nici activitățile și ocupațion, uh, partea ocupațională care se leagă de aceste economii. Este clar că statele vor trebui să participe pentru ca să favorizeze această tranziție. Aceasta a fost uh, opinia pe care am dorit eu să o dau către Comisia Envi, avizul meu, acesta este conținutul său. Mă, sper să avem o activitate constructivă cu raportorii din umbră și ascult cu părerile noastre, bineînțeles, cu mare interes. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii din umbră acum, din partea PP, domnul Jérôme Lafrieux. Vă rog. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să mă iertați pentru întârziere. Am avut probleme să ajung aici. Mai întâi să-i mulțumesc doamnei Tiziana Degen și echipei pentru eforturile depuse. Pe lângă câteva detalii o să fiu foarte succint. Raportul mi se pare foarte bun și subscriu la ce s-a spus în legătură cu oportunitatea reprezentată de economia circulară în materie de creștere de locuri de muncă și de dezvoltare. Aș vrea să depun în cursul săptămânii două amendamente principale în numele PPE pentru a face să figureze în două dimensiuni pe care le consider importante. Având în vedere în special mizele legate de subiect, mai întâi dimensiunea teritorială, care mi se pare deosebit de importantă și trebuie subliniată. Economia circulară devine reală pe scară mică, pe plan local și <clears throat> astfel vom ajunge la o face să existe peste tot, să fie un sistem durabil și inclusiv, bazându-se în special pe IMM-uri și pe micro-întreprinderi. Aș vrea ca acest să apoi să ia o turnură un pic mai puțin politică, spune mai puțin polemică în legătură cu renunțarea din partea Comisiei la legiferarea pe acest subiect. De fapt, dacă un ar fi fost binevenit un pachet legislativ și sunt de acord să nu scăpăm din vedere că e vorba de o abordare generală de simplificare, de a face mai eficace activitatea comisiei și că nu e vorba, după părerea niciun caz, de vreun dispreț din partea comisiei față de economia circulară. Și încurajez așadar pe comisarul care se ocupă de dosar într-o abordare constructivă pentru a favoriza dezvoltarea prin alte mijloace și nu doar legislative. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Pavel, de la grupul S și de. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Beghin pentru raportul întocmit. Sunt de acord atât cu ea cât și cu colegii ceilalți în a condamna retragerea de către Comisia Europeană a pachetului legis legislativ pentru economia circulară. Printre numeroase studii legate de potențialul economic uh, al acestei economii de a crea noi locuri de muncă, un studiu al Biroului European de Mediu subliniază faptul că în condiții cele mai favorabile, Noile obiective de management al deșeurilor ar putea crea, ar putea duce la angajarea unul din șase ă, tineri în Europa. Cât despre prioritățile mele cu privire la acest raport, cred că trebuie să acordăm o atenție sporită regiunilor și forțe de muncă afectate negativ de tranziția spre o economie circulară, cum ar fi cele 350.000 de posturi din industria minieră din Europa. Cer astfel Comisia Europene să lucreze cu partenerii sociali în a crea mecanisme de solidaritate, cum ar fi compensații financiare, recalificare, reconversie profesională, precum și facilități fiscale pentru antreprenori. Un alt lucru important pentru mine e asigurarea unei tranziții eficiente și generatoare de locuri de muncă, susținută numai de un management transformațional proactiv. Acesta ar include crearea de programe și strategii educaționale și vocaționale pentru dezvoltarea de abilități și cunoștințe specifice. Susțin de asemenea necesitatea ecoinovației, promovând astfel domeniul cercetării și dezvoltării. În încheiere aș vrea să mai subliniez și importanța promovării unor condiții de muncă sănătoase și în siguranță. Uh, pentru doamna Beghin aș avea două întrebări. În primul rând, ne puteți oferi mai multe detalii cu privire la amendamentul numărul 4 și anume la potențialul economiei circulare de a produce locuri de muncă necentralizate și dispersate, reducând inegalități în zonele sărace și atingând obiectivele politicii UE de coeziune. Pentru mine a fost uh, un amendament foarte ambițios și poate îl putem detalia puțin. Și a doua întrebare se referă la amendamentul numărul 6 și anume la ce declin de locuri de muncă având calificare superioară și medie vă referiți. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Helga. Mulțumim, doamna Stevenson aici, dar doamna McIntyre o să a, prezinte poziția grupului ECR. Mulțumesc, doamna președintă. În numele a colegei Stevens de la ECR. Aș vrea să mulțumesc, domnule raportor, pentru activitatea la acest uh, aviz și uh, să spun că e o bază bună pentru continuarea discuțiilor. Flandra, care este regiunea pe care o reprezintă Helga în Parlament, este una dintre cele mai <clears throat> bune la rezultatele de gestionare a deșeurilor. Există o economie circulară colegul Mark Demesmacher, care este raportorul din umbră pentru dosarul de la Comisia INVI, a organizat recent o deplasare pe teren în Flandra, s-au vizitat câteva companii pionier în domeniu. Un exemplu, Umicor, care este foarte util pentru discuțiile pe care le avem aici la Comisia de Ocupare. Compania s-a transformat de la topitorie și compania minieră la reciclarea materialelor specializată în uh, rafinarea metalelor prețioase. Există și alte bune practici din cele 28 de state membre care arată clar că un schimb de paradigmă este posibil. Helga sprijină ideile cu privire la economia circulară, consideră că economia circulară are un rol esențial de jucat pentru a promova creșterea, competitivitatea, crearea de locuri de muncă și va juca un rol cheie în reindustrializarea Europei. Trebuie să ne gândim la modul în care putem facilita această transformare și crea o situație în avantajul tuturor. În acest context, Helga ar vrea să sublinieze faptul că atunci când vorbim despre potențialul de locuri de muncă în economia circulară, că e important să privim lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, <clears throat> să ținem cont de următoarele aspecte. Deplasându-ne spre economia circulară, care e adevărat că aduce noi oportunități, dar în unele situații nu va aduce decât la forme existente de ocupare care sunt înlocuite cu altele. De exemplu, de la incinerare sau la, de la rampe de gunoi se va face trecerea la reciclare. Dacă ne concentrăm pe potențialul de creare a locurilor de muncă, Helga vrea să sublinieze și rolul Comisiei Envi în această privință în ce privește materialele utilizate la anumite locuri de muncă, care și ele trebuie să fie ecologizate, cum ar fi munca de construcții sau în sectorul carburanților fosili. S-ar putea să ducă la locuri de muncă eliminate fără o înlocuire directă sau acolo unde locuri de muncă existente s-ar transforma sau ar fi redefinite ca metode de muncă profiluri abilități ecologizate. Deci trebuie să spunem clar despre ce vorbim. Dacă vorbim despre noi locuri de muncă, noi cu adevărat sau doar o tranziție de la un sector la altul. Pentru a maximiza potențialul de locuri de muncă, pentru a compensa pierderile locuri de muncă în sectoarele tradiționale, Helga consideră că e important să asigurăm că forța de muncă existentă primește șansele de a dobândi noile abilități de care e nevoie în economia ecologică, pentru a acoperi discrepanțele și lacune. Iată importanța șanselor de recalificare. Ar trebui să ne ocupăm și de măsuri care să îmbunătățească calitatea informațiilor consilierii, orientării profesionale în ce privește abilitățile necesare în economia verde, în special în ce privește acest aviz. Helga Stevens consideră că trebuie să spunem mai concret, să trimitem referințe la cifrele din aviz, special în ce privește potențialul de creare de locuri de muncă. În fine, Helga ar vrea să sublinieze faptul că trebuie să asigurăm că orice costuri implicate pentru firme sunt justificate de impactul scontat și că ar trebui să încercăm să evităm poveri necesare asupra afacerilor pentru a permite tuturor firmelor să aibă spațiu de inovare, dezvoltare, de creare de noi locuri de muncă, inclusiv locuri de muncă verzi. Helga așteaptă în continuare o cooperare constructivă cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna uh, Renata Weber de la ALDE. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului nostru pentru, doamnei raportor, pentru acest aviz. Suntem absolut de acord cu îngrijorarea dumneai în legătură cu uh, decizia Comisiei de a retrage acest pachet și nu pot decât să vă spun că sunt de acord că trebuie să purtăm o discuție cu domnul vicepreședinte Timmermans în această după-amiază. Mă bucur de această discuție și sper să avem uh, ocazia să discutăm uh, despre această problemă în această după-amiază. Suntem de acord de asemenea cu opinia raportorului cu privire la nevoia de a avea o economie circulară și pentru că avem nevoie de această economie, dar și pentru că s-ar crea foarte multe locuri de muncă prin această schimbare. Faptul că locurile de muncă ecologice ar putea să aducă sfârșitul altor uh, locuri de muncă tradiționale ar putea fi depășit prin uh, formare profesională și pregătire suplimentară și cred că la aliniatul 7 al acestui aviz voi face de aceea câteva amendamente. Nu vreau să contrazic ceea ce scrie acolo, ci vreau din contră să formulăm mai clar, dacă se poate, ca să se înțeleagă mai bine care sunt uh, măsurile pe care trebuie să le luăm. De asemenea, este posibil ca la aliniatul 8 al acestui aviz să se introducă un amendament, e foarte probabil chiar, pentru ca să putem vedea cum vrem să diferențiem TVA-ul din statele membre, cum am putea să avem un sistem eficient la colectarea TVA-ului. Dar, în afară de aceste două mici modificări dorite, noi susținem acest aviz și am avut relații foarte bune la colaborare și am vrea de asemenea ca acest raport să fie adoptat cât se poate de bine și de repede în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silichiotis are cuvântul din partea GUE-NGL. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor pentru aviz. Grupul GUE consideră că economia circulară este un punct foarte important pentru mediu, dar și pentru crearea de locuri de muncă. Locurile de muncă ar trebui să fie sigure, demne și sustenabile. Și pentru noi este important ca să se reducă în același timp costurile de producție, dar acest lucru nu o să ducă la faptul ca drepturile lucrătorilor să fie subminate și în niciun caz nu trebuie ca și condițiile de lucru să devină mai proaste. O strategie bună pentru economia circulară trebuie să se gândească și la consecințele acestei schimbări din cauza ne politicii neoliberale ale troicii prin politicile de austeritate. Această politică este cea care se aplică, este mai ales aplicată în țările care sunt puțin industrializate și cred că statul social este cel care suferă primul. Iată de ce considerăm că economia circulară trebuie să stabilească priorități, mai ales în acele state membre ale Uniunii care au fost afectate puternic de politicile de austeritate și care au participat la programe de bailout și programe de ajutorare financiară. Acolo este important să se facă investiții pentru industrie. Garantarea creșterii economice și a coeziunii sociale prin aceste investiții trebuie să ducă în paralel și la o protecție mai bună a drepturilor lucrătorilor, pentru ca să se creeze locuri de muncă sigure și demne, după cum ziceam și la început. Noi credem că o dezvoltare durabilă nu poate să fie atinsă decât dacă avem și un consum durabil. Noi am vrea să înaintăm un amendament pe această temă și foarte general, aș vrea să spun că la punctele pe care le-am menționat înainte vom uh, înainta și noi amendamente și că stăm la dispoziția doamnei raportor, bineînțeles, pentru întrebări și ne bucurăm de colaborarea viitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh... Mulțumesc! Taumaș Mezerici de la Versi. Nu? Nu e nimeni de la Versi? Vreți dumneavoastră să spuneți ceva? Domnul, doamnă Lambert, da, Thomas este la, într-o misiune de observare electorală în momentul de față. Bineînțeles că salutăm acest aviz uh, și suntem de acord uh, cu primul aliniat, pentru că dacă nu avem acest uh, simț al direcției, ca să spun așa, restul lucrurilor vor fi mult mai dificile. Avem câteva amendamente, puține, unul din punctele pe care vrem să le menționăm este că aici nu e vorba numai despre cum refolosim deșeurile și le transformăm în resurse, ci e vorba de eficiența resurselor și de reducerea deșeurilor și a folosirii resurselor, care este o parte foarte puternică în momentul de față și un obiectul multor studii și cercetări despre producție în cadrul economiei circulare. Aceasta este linia directoare pe care vom înainta noi amendamentele noastre, dar în mare putem uh, susține tot ceea ce s-a spus aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia dorește să spună ceva, vrea să adauge ceva, să se comenteze. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Fopel de la DG Ampli. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Salutăm uh, sugestiile acestei comisii care vorbesc despre folosirea potențialului de creare a locurilor de muncă, a locurilor de muncă în economia circulară și suntem de acord și cu o nevoie de susținere pe perioada de tranziție. După cum s-a spus acum uh, câteva minute, este important să lucrăm cu partenerii sociali și să continuăm această politică și trebuie să investim și în uh, toate capacitățile lucrătorilor. Comisia a început să lucreze la o nouă propunere pe baza economiei circulare. Acest pachet va conține un plan de acțiuni și o propunere revizuită cu privire la deșeuri Adoptarea este prevăzută pentru primul trimestru 2015. Pentru ca să completăm și activitatea pe care am depus-o în acest domeniu anul trecut, trebuie să știm că este foarte util să primim uh, orice formă de input din partea Parlamentului European până la pauza de vară. Calendarul uh, unui raport de inițiativă din partea Parlamentului este foarte bun pentru noi, este exact așa cum trebuie pentru ca să putem avea o nouă propunere în toamnă. Această propunere va analiza toate fazele circul, acestui ciclu și va încerca să impună o mai bună gestiune a deșeurilor pentru ca să se obțină și să se atingă obiectivele economiei circulare, crearea locurilor de muncă și uh, creșterea economică fiind într-adevăr priorități. Mm, vrem să încercăm să ne concentrăm și pe produse, pe dezvoltarea piețelor pentru materialele reciclabile, deci vom avea o abordare cât se poate de operațională, un plan de acțiuni foarte concret pentru a putea să vedem unde sunt în momentul de față blocaje. Ceea ce putem să oferim este un plan de acțiune care va fi prezentat cu siguranță și uh, pus în aplicare în cadrul comisiei actuale Comisia dorește de asemenea să lanseze o consultare publică pe baza acestui plan de acțiune, care va fi lansat uh, această consultare în mai până în iulie anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc câteva cuvinte doar despre calendar. Termenul de depunere a amendamentelor este 31 martie la ora 12. Votul în Comisia pentru Ocupare 28 mai și votul la plenară va avea loc la sesiunea din iulie. Acum trebuie să trecem la vot și avem un vot foarte scurt astăzi. Dacă aveți cartelele de vot, vă rog să le pregătiți. Yeah. Okay, we'll start with the, uh, the draft <coughs> report. deci cu proiectul de raport pe rezoluția legislativă, decizia Consiliului de înființarea Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă și abrogarea deciziei 2098. Amendamentul 1 este retras, considerândul 5, amendamentul 2. Există un amendament oral din partea domnului Ivo Weigel și anume Take into account the social and economic impact. O să-l votăm pe acesta, vă rog. No, it's not electronic. Nu e vot electronic sau? Spune președinta. Yes, you want an electronic. Vreți vot electronic, înțeleg. Prin ridicarea mâinii facem acest vot. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul original amendamentul 2, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot uh, pe proiectul de raport astfel amendat. cine pentru? Vot electronic. S-a deschis votul și s-a închis. 42 pentru și se adoptă. Acum votăm uh, proiectul de rezoluție de legislativă și s-a deschis votul și s-a închis. 43 pentru și se adoptă. Acum Trecem la decizia de înființare a Comitetului pentru Protecție Socială și de abrogare a deciziei. Amendamentul, nu, considerentul 3, amendamentul 1, spune președinta, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Dar verificăm, vă rog. Și s-a închis votul. se adoptă cu 25 la 21. Considerentul 7, compromisul A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 cade. Da. Așa este. Și atunci amendamentul 3 acum, nu, e retras, spune președinta. Deci acum votăm uh, proiectul de raport, astfel amendat, și s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Apoi, proiectul de rezoluție legislativă s-a deschis votul, s-a închis și se adoptă. trecem la dreptul statelor membre să devină părți în interesul Uniunii Europene la Convenția Internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare, atestare și așa mai departe. Mai întâi votăm uh, recomandarea, proiectul de recomandare și se deschide votul și se închide și se adoptă. Și acum votăm proiectul de rezoluție legislativă și se deschide votul și se închide votul. Se adoptă. Și cam atât la vot. Bun, atunci trecem mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de o primă examinare a proiectului de raport. Doamna Morin Chartier este raportor pe propunerea de amendare a Fondului Social European pentru o majorare uh, sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale, sprijinite de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Și o să-i dau cuvântul acum doamnei Chartier pe acest subiect. Așa că vă rog, doamnă Chartier, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru introducerea pe care ați făcut-o la raportul meu. La începutul acestei, uh, acestui prim schimb de opinii, aș vrea să vă expun, în primul rând, uh, metoda noastră de lucru și aș vrea să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră de la diferitele grupuri politice cu care am uh, avut o muncă de consultare foarte bună. Având în vedere importanța acestui subiect, cred că cea mai bună metodă de a găsi o soluție care să meargă peste tot este să găsim un compromis, un consens între grupurile politice. Acesta este motivul pentru care de la începutul activității noastre am uh, făcut întâlniri cu toți raportorii din umbră pentru ca să putem cu toții să ascultăm părerea fiecăruia și să putem discuta de asemenea și cu Comisia și cu Consiliul încă de la început asupra acestui proiect de raport. Despre ce este vorba aici? Este vorba de modificarea prefinanțării posibile din partea Comisiei Europene pentru proiecte care țin de inițiativa pentru uh, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Și fiind dat că există foarte multă confuzie la toate nivelurile între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, aș vrea să vă amintesc că această inițiativă pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este o parte din politica pe care o prezintă Fondul Social European la o valoare de 6 miliarde de euro aproximativ, care este garantată pentru îmbunătățirea susținerii tinerilor la intrarea pe piața de muncă în regiunile în care tinerii, șomajul tineretului este de peste 25 de procente dintre tinerii dintre 15 și 25 de ani. Așadar, noi lucrăm uh, în regiunile în care există cele mai multe dificultăți pe o tranșă de tineri uh, foarte mare, care nu pot să-și găsească un loc de muncă. Dacă mă refer la 25%, e vorba aici de o medie, însă de multe ori această cifră urcă până la 50-60% în anumite regiuni ale Europei. Prefinanțarea care este prevăzută de aceste texte pentru programele operaționale pentru ocuparea forței de muncă la tineri a fost până acum plafonată la 1%. Bineînțeles că aceasta ar fi fost, și cred că pot să-mi permit să vorbesc la trecut, pentru că majoritatea raportorilor de la toate grupurile politice au uh, arătat că sunt absolut de acord cu mine. Așadar, vorbeam la trecut de situația dinainte. Înainte, acest uh, prag de 1% așadar era prea mic, era prea scăzut, nu se pot finanța programe operaționale dintr-un prag atât de mic de fonduri. Iată de ce Comisia Europeană a propus ca această prefinanțare să treacă de la 1% la 3%, la 30%. Și sunt foarte mândră să vă pot prezenta o măsură ca aceasta, pentru că eu cred că este clar că este o măsură bună și de aceea s-a bucurat și de unanimitate din partea tuturor grupurilor politice care au lucrat cu mine pe acest subiect. Pentru că măcar aici este o măsură, e vorba de o măsură esențială, pentru că a trece de la 1% la 30% este cu adevărat ceva util. Iată ceva indispensabil care se face aici pentru tineri. Deci, pe conținut nu există, de fapt, nicio formă de dubiu. Aș vrea să mai insist asupra unui al doilea punct și anume că nu numai că această măsură este importantă și foarte semnificativă, dar pentru ca să fie eficientă trebuie să fie și foarte rapidă, să fie pusă în aplicare rapid. Eficiența înseamnă nu numai uh, de a, să avem un proiect uh, ca idee, ci să-l și pui în aplicare foarte repede. Iată de ce, doamnă președinte, după ce am discutat cu Brando Benefei din partea socialiștilor și democraților, cu Iana Zitnesca pentru ECR și cu Martina Labajova pentru ALDE, Terry Renke pentru Verzi și Patrick Le pentru GUE. Cu toții ne-am pus de acord asupra unei proceduri excepționale pentru ca să ne accelerăm chiar noi înșine activitatea. Și iată de ce raportorul, care sunt eu, a decis împreună cu raportorii din umbră să nu mai aducă uh, amendamente la textul uh, comisiei, ci să aducem două amendamente la două considerente la care am fost de acord încă de la început și pe care le-am elaborat în comun. Iar de ce nu avem niciun amendament uh, propus pe oportunitatea de a ridica la 30% această taxă de cofinanțare. În legătură cu punctul care vorbește de bugetul constant pentru Europa și că 30% aceștia vor fi deduși apoi din uh, masa financiară prevăzută pentru programul operațional, aceasta ne ajută să știm că nu este vorba de fonduri suplimentare. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem pe un buget constant. Altceva care trebuie reținut este că statele membre care la 12 luni după intrarea în vigoare a acestui regulament nu au prezentat cereri de plată intermediare trebuie să ramburseze plățile intermediare la o valoare de 50% din prefinanțarea suplimentară, deci trebuie să rembursezi aceste fonduri comisiei. Cele două amendamente pe care le vom introduce noi împreună cu raportorii uh, de la celelalte grupuri, așadar, pe care le-am numit înainte, corespund, pe de-o parte, unui considerent 3, iar uh, Comisiei Europene i s-a cerut să se angajeze să pună la dispoziție finanțarea suplimentară din momentul în care regulamentul va intra în vigoare. Iar al doilea amendament se referă la considerentul 5 și cere în mod uh, clar statelor membre să facă tot posibilul pentru a lupta împotriva șomajului la tineri. Doamnă președinte, am avut mai multe ocazii de a mă exprima în plenară pe acest subiect și de aceea, văzând uh, care este situația, inclusiv la nivel de ministere, la nivelul Consiliului, că există o oarecare confuzie între garanția de tinere și inițiativa pentru ocupare, este bine să facem aceste clarificări și să putem uh, comunica cu opinia publică mai clar, mai precis și să fim mai incisivi pentru ca statele membre să acționeze. Nu e vorba decât de amendamente pe anumite considerente. Eu cred că următoarea etapă va fi discuția din Consiliu. Consiliul își va face publică poziția pe 1 aprilie și după ce i-am ascultat pe colegii mei dinainte, eu propun să vedem cum vom putea discuta despre um, partea operațională după ce am, am mai avut un schimb de opinii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you, Madam Moran. Mulțumesc, domnule Marian Șatie. Și acum trecem mai departe, domnul Brando Benefai din grupul SND. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc în primul rând doamnei raportor, doamnei Moran Șatie și tuturor raportorilor din umbră. Este un exercițiu foarte plăcut, un efort comun care, sunt sigur, va permite acestei propuneri uh, să fie aprobată în scurt timp. Această activitate noastră, a noastră arată faptul că Parlamentul e angajat să fie un partener serios pentru Comisie, ori de câte ori ni se prezintă astfel de propuneri utile și necesare. Și din acest motiv, dați-mi voie să spun și câteva cuvinte uh, mulțumind Comisiei pentru că a venit cu această măsură. <clears throat> Ea va ajuta statele membre să își lanseze programele sub inițiativa Tineret și Ocuparea Forței de Muncă. E important ca tinerii să poată scăpa de acest coșmar al șomajului cu care s-au chinuit atâția ani. Să nu uităm că uh, șomajul e o problemă vastă și nu poate fi uh, soluționată imediat, dar trebuie să luăm măsuri radicale. Cred că e o intervenție mică, limitată, dar uh, utilă și arată că, iată că Comisia vine cu propuneri mai înțelepte acum. Domnul Juncker ne-a promis o comisie mai activă și ori de câte ori, iată, acționează nu drept secretariatul Consiliului, se bucură de susținerea noastră. Nu e încă momentul să uh, sărbătorim, dar cred că uh, textul reprezintă un pas într-o direcție bună. Acest fond uh, E un instrument esențial pentru susținerea economiei europene și va trebui să începem în curând să discutăm cum îl putem eficientiza chiar. Acest, uh, această revizuire la jumătatea mandatului trebuie să aprofundeze problema. Acest fond înseamnă investiții în capital uman, investiții sociale. Juncker a promis o Europa cu 3 de A nota. Uh, mulțumesc. Mulțumim. Nu par să fie raportor din umbră din partea ECR. Doamna Harping pentru grupul ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer scuze pentru colega mea care nu a putut fi prezentă. Așadar, câteva observații din partea colegei susține abordarea doamnei raportor. Doamna Mără a prezentat foarte bine abordarea. Două idei din partea Martinei pentru a elimina sau ocoli problemele financiare, bugetare cu care se confruntă statele membre și totuși, dată fiind nevoia de a face ceva în acest sens, cred că e potrivit să se stabilească dispoziții pentru a veni pe lângă dispozițiile textului 1303 în ceea ce privește plata pentru programe operaționale, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele membre au suficiente mijloace pentru a plăti beneficiarii și că există responsabilitatea pentru implementarea acestor măsuri care insistă să combată șomajul în rândul tinerilor aceste plăți ar trebui să vină în 2015 pentru programe operaționale, astfel încât să vină în plus față de sumele existente în aceste programe operaționale. Pentru ca programele operaționale să fie implementate în mod prompt, Comisia ar trebui să se angajeze să plătească suma de prefinanțare statelor membre imediat după intrarea în vigoare a regulamentului. Și acest uh, amendament cred că este unul din cele mai importante la care s-a referit și doamna raportor ceva mai devreme. Și cu o idee finală, cred că e un pas pozitiv din partea Comisiei. Garanția pentru tineri e unul dintre proiectele cele mai vizibile la nivel european și cred că pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, cred că Comisia trebuie să garanteze implementarea asigurând prefinanțarea și ajutând astfel statele membre să implementeze aceste măsuri. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea GUE nu avem raportor din umbra. Trecem mai departe la Verzi, Terry Rankin. Mulțumesc, domnul președinte. Îi uh, mulțumesc și eu, domnului Moran Șatie și celorlalți raportori din umbră pentru cooperare bună pe care am avut-o. Cred că încă de la început s-a văzut foarte clar că suntem de acord cu toții că fondurile care au fost alocate trebuie să ajungă la tinerii din Europa care nu au locuri de muncă și asta în cel mai scurt timp și de aceea această prefinanțare este atât de necesară. E important ca statele membre să acționeze pentru că până acum ratele de uh, cheltuiele au fost uh, dezamăgitoare. Din discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră, am constatat că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu ne ținem promisiunea dată tinerilor. Le-am promis tinerilor că îi vom ajuta cu această inițiativă a ocupării forței de muncă și apoi dacă nu se întâmplă nimic, dacă banii nu ajung la ei și programele nu sunt implementate, promisiunea noastră va fi fost degeaba. Noi credem că de aceea și prefinanțarea e foarte importantă în acest moment. După ce aprobăm acest text, trebuie să punem presiune asupra statelor membre, dar și Comisia trebuie să facă acest lucru, astfel încât aceste programe să fie implementate. Cu toții suntem de acord că tinerii au dreptul la un viitor și au dreptul la o perspectivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Sean Simon Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări domnei Șantier, lui Brando Benifei și celorlalți raportori. Mă bucur că s-au pus de acord atât de bine și împreună cu Comisia, iată, fac ceea ce trebuie. Un miliard de euro în prefinanțare obținut atât de rapid e un lucru minunat. Dar dacă, de exemplu, trăiești în Regatul Unit, nu e, lucrurile nu sunt prea minunate. Guvernul nostru încă nu s-a hotărât pe ce să cheltuie aceste fonduri. Au 150 de milioane euro fonduri europene și Regatul Unit nu reușește să se pună de acord. Cum spunea și doamna Moran Chantier, vorbea de uh, regiunile în dificultate. Una dintre acele regiuni este cea de unde provin eu, West Midlands, ar trebui să primim 42 de milioane. Asta datorită acțiunilor comisiei. Și avem prevăzute aceste fonduri pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Însă nu vom primi nimic pentru că guvernul nostru preferă să nu cheltuie banii, să nu ajute tinerii, decât să accepte o cooperare cu Comisia Europeană. De aceea le spun tinerilor din West Midlands, 42 de milioane de euro fonduri europene care v-ar ajuta să găsiți un loc de muncă și guvernul nostru, condus de Tories, nu dorește să cheltuie nimic în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim! și dau cuvântul vicepreședintei Danuța Iașcovețca. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții cunoaștem situația dificilă a tinerilor și știm cât de multă nevoie au de aceste fonduri. Delegația noastră a Comisiei uh, de angajare, de ocupare a forței de muncă, s-au întâlnit cu colegi din Danemarca. Ne-au arătat consecințele unor uh, probleme avute în uh, Danemarca acum 20 de ani și încă se simt efectele acelor probleme și mă întreb cum îi putem salva pe tinerii din ziua de astăzi să nu se confrunte cu asemenea probleme. De aceea, cred că decizia Comisiei de a spori aceste prefinanțări e o decizie pe care o salutăm. Mulțumesc, doamne raportor și raportorilor din umblă. Tot ceea ce ați făcut este foarte valoros și sper că statele membre nu vor mai avea scuze acum. Acum vor avea și banii. Mulțumim, Dominic Martin. Mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult entuziasmul doamnei Moran Chartier să intervenim în legătură cu regiune unde șomajul tinerilor depășește 25% cu o creștere a prefinanțării de la până la 30%, buget constant ar părea să fie o necesitate. Dar mă tem că de fapt e o utopie, doar un vis frumos, după cum am văzut în Franța, cu măsuri de tipul <clears throat> emploi jeune sau emploi de avenir, care de fapt sunt menite eșecului. Aș vrea să reamintesc că trecerea la ocuparea forței de muncă va fi posibilă doar dacă există locurile de muncă. Și aceste măsuri nu vor crea locuri de muncă. Această trecere până la 30% nu va face să crească locurile de muncă precum ciupercile. Șomajul tinerilor nu e cauzat de slăbiciunea prefinanțării, din potrivă. Aș vrea să reamintesc că dacă există șomaj, este pentru că au dispărut locuri de muncă. Singura soluție, așadar, repet, este să protejăm producția împotriva dumpingului social care există în întreaga lume și, în al doilea rând, un protecționism economic în fiecare stat membru. Mulțumesc. Mr. Schulze? Domnul Schulze, doresc să mulțumesc doamnei raportor și colegilor mei. Mă bucur că această propunere se mișcă repede. E un foarte bun exemplu în faptului că nu doar în Parlament, ci în toate instituțiile din Bruxelles ne, mișcă, ne putem mișca foarte repede. Știți, de multe ori ni se spune că am discutat prea mult și n-am face nimic. Am o întrebare. În documentele care mi-au fost puse la dispoziție am văzut multe aspecte bune, dar am remarcat un lucru. Dorim să punem bani la dispoziție pentru prefinanțarea de proiecte. Și dori să știu dacă acești bani sunt suficienți pentru proiectele uh, care există. Există suficiente proiecte? Adică ce volum de proiecte putem acoperi cu această sumă pe care avem pentru prefinanțare? Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum îi voi da cuvântul Evei Veltmane, care reprezintă Consiliul. însă ne va spune câteva lucruri în plus, poate va răspunde unor întrebări care au fost adresate în decursul acestei întâlniri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă pregătisem să iau cuvântul astăzi, dar ce pot spune din perspectiva Consiliului este că la nivel de grup de lucru în Consiliu avem un acord să procedăm cu dosarul fără amendamente la propunerea comisiei, deci fără amendamente pe articole sau considerente. Asta pentru că și Consiliul dorește să ajungă la un acord în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel că banii ajung în cel mai scurt timp posibil în regiuni. Pașii procedurali, din punctul nostru de vedere, sunt următorii. Mâine, pe 25 martie, Coreper va susține acest acord, Apoi uh, se va ajunge în Consiliu pe 21 aprilie și vom avea o abordare generală din partea Consiliului și sperăm să ajungem la un acord cât mai repede și cu Parlamentul. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru aceste informații și voi mai da cuvântul doamnei Andrian Sucovatușova, director pentru această inițiativă din partea ESF. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia e de acord cu Parlamentul și cu Comisia să ne grăbim cu acest regulament. Ați văzut probabil că e una din principalele inițiative legislative ale Comisiei, încercând să depășim o problemă pe care am identificat-o încă de la începutul operațiunilor în noua perioadă de programare. Această propunere va aduce cu adevărat schimbare în statele membre, va alimenta acest uh, motor de creștere pe care îl dorim, să, care dorim să-i ajute pe tineri și mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră și a Consiliului de a ne mișca repede. Credem că se vor vedea în scurt timp schimbări la fața locului. Știm că statele membre au început să se organizeze deja. Să nu uităm că este al doilea an al uh, implementării acestor activități operaționale. Măsurile au fost adoptate la sfârșitul anului trecut. Studiul de eligibilitate a început la 1 septembrie 2013, deci crearea sistemului pentru această inițiativă în statele membre a avut loc deja. Am văzut deja, am discutat cu autoritățile din statele membre. Știm că există o serie de sisteme de formare, de practică, sisteme de susținere a, susținere a tinerilor în abordarea lor individuală, eforturi antreprenoriale. Credem că oferindu-le aceste fonduri acum vom ajuta statele membre fără întârzieri, fără alte probleme, să-i susțină pe tinerii care se confruntă cu situații dificile, îi vor ajuta să se reîntoarcă eh, pe piața muncii și să capete încredere în ei. Mulțumesc! Vă mulțumim! Adoptarea se va face pe 16 aprilie. Doamna raportor, un cuvânt final. Merci infinit. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc că am dat din nou cuvântul. După ce am ascultat ce vreau de spus toți colegii în legătură cu acest subiect. Observ că există puncte de acord complet în legătură cu fondul chestiunii, mai întâi în legătură cu nevoia de a proceda rapid, dar și în legătură cu faptul că e o măsură oportună de a mări prefinanțarea la 30%. <clears throat> Și aș vrea să mulțumesc uh, celor de la Comisie și în special a Dianei pentru că au uh, avut atât de multă dexteritate și Consiliului pentru sprijinul total Aș vrea să răspund la întrebarea pusă de colegul nostru Schulz, care e o întrebare care poate să frământe pe toată lumea, și anume, dacă aceste sau acest miliard e suficient pentru proiect, o să vă spun care e convingerea mea profundă. Trebuie ca noi să stimulăm proiectele. Problema în prezent nu e atât de mult uh, legate de câți bani avem în ansamblu, ci de nevoia de a sprijini proiectele existente. Și când îl ascult pe colegul nostru Simon, care ne spune cât de mare nevoie de a ne implica, de a ne angaja, același lucru. Și ce vreau e să existe proiecte și aceste proiecte să dispună de finanțare. Și sunt gata dragă coleg, din West Midlands, să merg dacă este nevoie să stimulez uh, oamenii politici. Oamenii politici, indiferent de la ce partid, să le deschid uh, ochii din când în când, pentru că e util. Sunt gata să merg acolo ca să <clears throat> recomand această politică, pentru că această politică e utilă, această politică trebuie să fie aplicată. Și după cum am făcut-o în grupul nostru, de lucru pe acest subiect, nu a existat discuții între noi. Nu e un subiect de dispută sau de diviziune, ci un subiect în legătură cu care s-au întâlnit toate opțiunile politice pentru a avea eficacitate. Deci să nu îl transformăm în subiect de diviziune. Dacă e nevoie, o să vă ajut și nu ezitați să apelați la sprijinul meu. Acum, am auzit ce a spus uh, Consiliul și datele de reuniune anunțate. 25 martie Coreper, 21 aprilie pentru abordarea generală. Nu o să fac nimic fără ca întreaga echipă de activitate a raportorilor din umbră și raportorul să fie pe aceeași lungime de undă în legătură cu subiectul. O să vedem care e poziția Consiliului, pentru că nu vrem mai mult decât dumneavoastră să existe vreo întârziere și știm cât de bine <clears throat> ce impact pot să aibă asupra calendarului amendamentele, inclusiv în legătură cu considerentele. Cu toate acestea, nouă la Parlament, se pare că cele două amendamente comune sunt amendamente extrem de binevenită, Pentru că noi cunoaștem foarte bine situația din statele membre. Pentru că știm că trebuie cu adevărat să le dăm un impuls ca să sprijine proiectele operaționale. Așadar, <clears throat> rămân la dispoziția Comisiei și a Consiliului și a tuturor raportorilor din umbră pentru a reuși în fața acestei provocări și să nu ne facem iluzii. Tinerii pentru care depunem eforturi sunt tineri care nu sunt nici în învățământ, nu au niciun loc de muncă și au nevoie, mai mult decât oricine altcineva, de un ajutor considerabil. Pe partea de noi, ideea de a ne <clears throat> și la cu totul de a ne închipui că noi creăm locuri de muncă. Nu e asta. Nu, acesta e publicul căruia ne adresăm. Ne adresăm unui public care are nevoie de a fi sprijinit ca să poată să <clears throat> se înscrie în câmpul muncii. Deci să nu dăm interprete greșite. Iată de ce vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Am depus eforturi ca un grup adevărat, un grup de lucru și Vom face totul până la capăt în uh, concertare de plină. Vă mulțumesc tuturor. Fiecare se va recunoaște și vă bucurați de recunoștința mea pentru această muncă. Și vă mulțumesc, doamnă președinte. And thank you. Și vă mulțumim dumneavoastră pentru toate eforturile pe care le depuneți și le-ați depus și până în prezent. Sunt extrem de optimistă în ce privește rezultatul acestei inițiative. Pentru că multă lume a depus uh, eforturi uh, și a pus mult suflet și energie. Acum uh, o să trecem la inițiativa privind locurile de muncă verzi, exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă. Și am invitat vorbitori care vor face câte o intervenție scurtă reprezintă Organizația Internațională a Muncii, Eurofund, Business Europe și uh, Confederația Sindicală, ETUC, dar vom începe cu raportorul. Jean Lambert din partea verzilor. Aveți cuvântul în calitate de raportor. I uh, Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor care au participat la acest raport uh, inițial pentru interesul raportorilor din umbră. Raportul, ca întotdeauna la comisiile noastre, este scurt și la obiect. Am încercat să dăm niște elemente pe care colegii să le poată exploata utilizând niște concepte cheie, să leagă de cel legat de economia circulară pe care l-am discutat puțin mai devreme, ca parte a acelui pachet lăsat de fosta președinție, ca parte a strategiei UE 2020 <clears throat> și dimensiunea durabilă a acelei strategii pentru a avansa cu diverse inițiative din trecut provocările cu care ne confruntăm în ce privește dimensiunea legată de economia circulară, prețurile resurselor care cresc, penuria, dimensiunea de mediu, schimbările climatice, dimensiunea socială, problemele sociale cu care ne confruntăm și, nu în ultimul rând, de unde o să vină locurile de muncă suplimentare sau de înlocuire. Acesta e contextul. Dar în ce privește modul în care contribuim la dezvoltarea potențialului sectoarelor specifice, dar și direcția generală în care ne îndreptăm, unul dintre elementele care au reieșit atât din partea micilor întreprinderi, fiindcă țin de dimensiunea acestui raport, cât și din <clears throat> mediul uh, universitar, eficiența resurselor. Știm că e o forță motrice pentru crearea de locuri de muncă, o schimbare în uh, impozitare de la forța de muncă înspre alte elemente și tranziția către mediul înconjurător. Iată de ce e bine să utilizăm <clears throat> procesul legat de semestru și orice alte instrumente avem la dispoziție. În fine, <clears throat> dezvoltarea lanțului de aprovizionare, elemente regenerabile, dimensiunea cercetare-dezvoltare, construcția, apoi reparația și întreținerea, dacă putem dezvolta acest element, vom avea și locurile de muncă. Știm că se vor întâmpla diverse schimbări în câmpul muncii. S-a vorbit de diverse sectoare în această dimineață care vor cunoaște un declin, altele s-ar putea să se schimbe semnificativ, altele se vor dezvolta. <clears throat> E vorba de implicarea forței de muncă de importanță crucială și procedura <clears throat> e importantă în atingerea obiectivelor finale. Pentru cadrul general, <clears throat> ce am auzit de la multe organizații, care au trimis deja propuneri. A fost nevoia de a avea ceva coerent, uh, consecvent uh, și o direcție de politică pe termen îndelungat. Să nu avem întoarceri cu 180 de grade neașteptate. Coerența este de o importanță deosebită și țintele ca forțe motrice ale strategiei. Această politică coerentă dă semnalele adecvate apoi pentru investiții, indiferent dacă e vorba de investiții din partea companiilor, dar și în dezvoltarea de abilități, schimbările care sunt necesare și în acel sector. Nu doar la nivel național, ci și subnațional, în ce privește rezultatele, utilizând puterile de achiziții publice în de asemenea în dezvoltarea de abilități, de calificări și ce vine de la Comitetul Regiunilor, de la alți factori implicați, ca regiunile să aibă propria strategie regională legată de modul în care vor uh, avansa în această direcție, utilizând fondurile europene disponibile. Stimulentele oferite ar trebui să meargă într-o direcție, să nu se contrazică pe de o parte să spui că vrei eficiența resurselor sau uh, emisii reduse de carbon și apoi să investești în ceva ce face contrariul. În ce privește partea de calificări, există propuneri utile din partea comisiei, dar din nou ce a reieșit este că există trei niveluri unde privim uh, dimensiunea aceasta. Partea generică, există o înțelegere generală a motivului pentru care e important să se utilizeze cu eficiență resursele, să nu se polueze mediul. Această conștientizare generală a dezvoltării durabile. Apoi, există un curriculum specific, atât pe sectoare, după cum am văzut în siderurgie, și ceva concret pe diverse domenii de activitate pentru locurile de muncă s-a făcut trimitere în această dimineață și la sectorul construcțiilor. Cum depășim blocajele în ce privește calificările pentru a maximiza potențialul de locuri de muncă. O parte a soluției, o mai bună corespondență între calificări, s-a discutat aici rolul serviciilor de ocupare a forței de muncă, acreditarea calificărilor de care oamenii dispun deja pentru a putea Hmm. să se profite de ele și, desigur, importanța educației și formării pe întreaga durată a vieții, pentru că nu vorbim aici doar despre cei care sunt nou veniți pe piața muncii, ci modul în care se schimbă, se dezvoltă calificările celor deja în câmpul muncii, ceea ce e cu atât mai adevărat în domenii în care gestionarea proiectelor, în care un absolvent uh, nu o să poată să se ocupe de un proiect major Trebuie să dezvolți, să transformi uh, abilitățile pentru cei care pot face acest lucru și o anumită experiență și, desigur, importanța sprijinului pentru IMM-uri care nu dispun neapărat de posibilități de formare a forței de muncă sau nici nu înțeleg întotdeauna care sunt etapele utile pentru a transforma propriile afaceri, ceea ce a reieșit Um, din contribuția sectorului IMM-urilor. E important ca acest element să existe, fie posibilități adecvate de formare, fie contextul general. Și vă spun acum uh, că reclama că e un proiect pilot propus pe partea ce am auzit în legătură cu modul în care s-ar putea face lucrurile. Iată contextul general, și aștept să aud cu interes contribuția vorbitorilor în această dimineață, pentru că eu cred că va fi extrem de util pentru a ne dezvolta ideile pe mai departe. Să vă spun ceva despre calendarul în schimbare, despre care să vorbească și doamna președintă, și scuze pentru acest lucru. E vorba de o prelungire. Am considerat că 7 mai poate nu e cea mai bună zi pentru un politician britanic să fie în acest parlament să se ocupe de amendamente, deși consider că sunt extrem de importante în sine. Mulțumesc. Thank you. Președinta, mulțumim pentru această prezentare. Acum avem mai mulți vorbitori, după cum vă spuneam. Veți avea fiecare câte 8 minute ca să ne prezentați punctele de vedere și mai întâi o să invităm pe domnul Peter Poșan, director la Departamentul de Întreprinderi de la Organizația Mondială a Muncii de la Geneva. Good morning. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Bună dimineața. Ne bucurăm că avem această audiere, posibilitatea de a ne exprima punctul de vedere și de a contribui biroul și Organizația Internațională a Muncii s au ocupat de chestiunea mediului, a schimbărilor climatice, legătura cu piața muncii de aproape 8 ani. În ultimii câțiva ani am publicat trei rapoarte majore în acest domeniu. Unul în pregătirea conferinței de la Rio privind dezvoltarea durabilă, unul împreună cu SIFIOM pentru calificări pentru locurile de muncă ecologice și cel mai recent în 2013 pentru conferința internațională a muncii în discuția legată de dezvoltarea durabilă, locuri de muncă decente și în contextul documentului rezultat de la Rio, care sublinează faptul că locurile de muncă de calitate și munca decentă sunt chei pentru dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei. Iată cum ne desfășurăm activitatea în domeniu și aș vrea să subliniez faptul că Conferința Internațională a Muncii din 2013, când a discutat această chestiune, în concluziile adoptate în unanimitate de 185 de state membre reprezentate de guverne, dar și de organizații patronale, patronale și sindicate, au spus în uh, concluzii că în ce privește adaptarea la tranziție și transformarea în locuri de muncă a precizat principiile și cadrul de politică în această tranziție. Iată câteva comentarii și sugestii în legătură cu inițiativa privind lucrurile de muncă verzi și raportul. Am conlucrat strâns cu comise în acest domeniu și cu diverse organisme ale Uniunii Europene. Se leagă foarte strâns de constatările OIM, de concluziile OIM. Credem că convergența politicilor de mediu și sociale pe care și le propune Uniunea Europeană reprezintă o idee excelentă. Coerența de politică și măsurile sunt în general coerente și solide. Există două domenii în care se pot face îmbunătățiri. Eficiența energetică și a resurselor. Sunt de acord. Suntem de acord cu ce conține raportul și anume că transformarea acestuia în obiectiv hotărător pentru Uniunea Europeană ar fi o idee bună dispozițiile de finanțare mi se par că sunt cam slabe, ar putea să contribuie mai mult, să ajute țări afectate de criză mai mult decât în prezent și să figureze mai uh, pregnant în planul Juncker de a declanșa investiții. O altă zonă slabă unde am sugera să se adauge ceva în raport se referă la cooperare internațională. Um, the, the, the question of fin- chestiunea finanțării, modul în care se leagă de planul Juncker de a declanșa investiții private utilizând finanțarea publică, ilustrată foarte bine de eficiența energetică și a resurselor în clădiri în Germania, unde s-a lansat o inițiativă cu ani în urmă, până în prezent peste 120 de miliarde de euro în investiții totale sau mobilizate. Există o pârghie de 1 la 4 finanțare de, din sectorul uh, privat de, pe bază în investiții publice cu un efect de ocupare um, puternic și asupra creșterii economice și a securității energetice în Europa. un domeniu unde noi considerăm că Uniunea Europeană ar putea da dovadă de o mai mare coerență le reprezintă noul acord în materie climatică. După cum știți, sunt negocieri în derulare cu speranța de a se ajunge la un acord global, ambițios, obligatoriu și să mențină emisiile la nivelul compatibil cu ținta de încălzire maximă de 2 grade Celsius. A fost nevoie de mult timp după părerea noastră ca Uniunea Europeană să-și facă glasul auzit la negocieri și să includă formulare de text care să includă munca decentă și uh, tranziția justă în textul uh, care se negociază. Acest lucru s-a întâmplat acum în luna februarie. Uniunea Europeană a propus așadar un limbaj care figurează aici cu albastru pe ecran. Deci toate părțile să se gândesc că în politicile în materie climatică și în acțiunile respective o tranziție justă a forței de muncă și am uh, face un apel ca Uniunea Europeană să mențină acest lucru și apoi să uh, devină parte a poziției de negociere a Uniunii Europene, să existe această formulare în acordul final. De asemenea, am sugera ca Uniunea Europeană uh, să adere la agenda soluțiilor. Peru și Franța au o inițiativă comună pentru miniștrii muncii și ai mediului înconjurător, un apel comun la acțiune, ceva ce statele Uniunii Europene și Comisia ar putea să se realizeze aceste inițiative, să devină o parte a acordului global pentru locurile de muncă verzi și să includă tranziția justă și locurile de muncă decente în fondul verde climatic și facilitatea globală de mediu. Suntem în general de acord cu raportul și îl sprijin pe deplin. Am preferat de asemenea <clears throat> formulări legate de înverzirea economiilor care să corespundă cu concluziile ELC din 2013. Domeniul care s-ar putea consolida ar fi anticiparea tranziției juste și a nevoilor de calificări. Modelarea a fost utilizată cu mare succes în acest domeniu în jurul pachetului american uh, anticriză din 2009, care a dus la crearea de 2 milioane de locuri de muncă anticipate de cei care au pregătit pachetul. Credem că și ideea europeană de a avea acest uh, model intitulat Fidelio e foarte bună și împreună cu dialogul social ar putea să devină o cale uh, puternică de a anticipa schimbarea, de a ne pregăti pentru ea. Există o definiție convenită deja a locurilor de muncă verzi, pregătită de conferința internațională a statisticienilor din domeniul muncii. Mm, ne ocupăm uh, și de acea definiție și de modificări și înțelegem mai bine schimbările pe piața muncii. Poate că literele sunt prea mici ca să puteți citi, dar ideea este că toate interacționează și aduc schimbările pe piața forței de muncă, iar modelele ne ajută să înțelegem mai bine modul în care se întâmplă aceste schimbări. Iată un exemplu ca să ilustrăm potențialul investițiilor verzi în economie, un plan pentru Statele Unite ale Americii să-și atingă <clears throat> țintele climatice și, după cum se vede, investiția de 200 de miliarde de dolari anual ar duce la un câștig net de 4 milioane de locuri de muncă. Subliniază de asemenea faptul că există într-adevăr un fenomen de tranziție de care trebuie să se țină cont. Aceasta era introducerea mea și există informații suplimentare pe paginile de internet pe care le vedeți pe ecran. Mulțumesc! Vă mulțumim și acum o să invit pe domnul Steve Bainbridge expert în analize de politici. Aveți cuvântul. Thank you very much for your invitation to speak to you. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi. Aș vrea să vorbim despre un punct despre care se mai discută încă, și anume că locuri de muncă, ocupare bună și în același timp o economie verde nu sunt două lucruri compatibile. Există foarte multe persoane care spun că motivul principal pentru care Uniunea Europeană s-ar putea să își atingă obiectivele 2020 în domeniul ecologiei este pentru că nu și le-a atins, este pentru că uh, a existat o um, încetinire economică din cauza crizei și în același timp au existat mai puține locuri de muncă. Au fost reduse locurile de muncă, ceea ce face ca obiectivele verzi să fie vulnerabile. Pe lângă combaterea schimbărilor climatice, strategia Europa 2020 propune o rată a șomajului uh, de uh, o, o rata șomajului de 25% și deci o rata ocupării de 75% pentru populația între 22 și 65, ceea ce nu se va atinge acest obiectiv. Alte estimări arată că rata șomajului va fi mai degrabă de 70%. Pentru a atinge rata de ocupare de 75%, ar trebui să creăm 14 milioane de locuri de muncă noi în următorii 4 ani, ceea ce multă lume consideră că este foarte puțin probabil. Totuși, având în vedere pachetul ocupării lansat de Comisie în 2012, tranziția către o economie verde oferă totuși foarte multe șanse și potențial de creare de locuri de muncă. Un studiu din partea OIM uh, cu privire la economia decarbonizată europeană nu a găsit niciun conflict între rate foarte ridicate ale ocupării și uh, o bună folosire a mediului și o emisii foarte scăzute. De exemplu, energia eoliană va, treia, va crea aproximativ 300 30.000 de locuri de muncă până la sfârșitul lui 2020 și în același timp există foarte multe alte domenii în care se așteaptă o creștere a ocupării de peste 20% pe an între acum și 2020. Uh, Deși economia verde și în uh, același timp uh, o economie compatibilă cu obiectivele de mediu sunt considerate în conflict, Totuși, uh, în mare parte, aceasta se întâmplă din cauza că sunt tratate separat de către foarte mulți oameni politici. Și problema în legătură cu acestea este că trebuie să există o convergență între piața muncii, politicile de formare și aspectele legate de ocupare. Trebuie să înțelegem că economia verde trebuie să se dezvolte nu numai din punct de vedere de mediu, ci și trebuie să aducă cu sine schimbări structurale și, în același timp, să schimbe natura locurilor de muncă ca atare. O schimbare structurală verde înseamnă o nevoie de noi uh, capacități, capabilități și, o, uh, în același timp, o combatere a lacunelor uh, acestor capacități în alte domenii. În continuare, există așadar nevoia unei schimbări structurale economice. Trebuie însă notat că Revoluția Verde nu este ca Revoluția IT, în domeniul tehnologiei, creșterea este întotdeauna ghidată de către piață. Companiile investesc în IT pentru ca să reducă costurile, să îmbunătățească productivitatea și calitatea. Revoluția verde însă trebuie să fie gestionată de către guverne care stabilesc obiectivele, reglementează standardele și cer uh, întreprinderilor apoi să respecte aceste standarde. Statele europene însă au făcut progrese limitate în uh, punerea în comună a politicilor de mediu și măsurilor de educație și de ocupare pentru a putea crea cu adevărat acele capacități de care ai nevoie pentru o economie verde. Așa cum s-a discutat în această dimineață, lipsa de performanțe în domeniul uh, științelor, tehnologiei, ingineriei, și uh, altor domenii conexe sunt într-adevăr un moment de slăbiciune al acestei economii, dar strategiile naționale pentru performanțele verzi sunt foarte limitate în Franța, Austria și Marea Britanie se găsesc câteva, dar nu peste tot. De asemenea, performanțele pentru economia verde sunt văzute câteodată ca fiind în afara nevoilor economice și ca fiind legate de anumite locuri de muncă și de sectoare. Însă nu există nicio frontieră clară între noile locuri de muncă verzi și uh, ocuparea existentă. Un studiu de caz sugerează acum că trebuie să se adapteze capacitățile actuale și că acest lucru este cel puțin la fel de important precum dezvoltarea de noi capacități. Vorbim, de exemplu, de importanța acelor competențe generice, cum ar fi de organizare, de comunicare, de adaptare și de luarea deciziilor, care sunt văzute din ce în ce mai mult ca fiind esențiale în foarte multe locuri de muncă la toate nivelurile. Însă aceste performanțe vor avea foarte, un impact foarte mic asupra tranziției către o economie foarte scăzută în carbon. Totuși, uh, includerea uh, ca și performanță generică a o chesti- unei chestiuni de mediu s-ar putea să facă o diferență pentru crearea de locuri de muncă și a unei economii verzi și îmbunătățirea eficienței. În ciuda dezvoltării economiei uh, verzi astfel, se va ajunge, ajunge la o creștere a locurilor de muncă și la o gândire diferită. De exemplu, dacă este nevoie de auditori în domeniul energetic, uh, este clar că este nevoie însă și de lucrători în domeniul electricității, electricieni, persoane care lucrează în domeniul metalurgiei și așa mai departe. Deci e nevoie de o integrare a acestei conștiințe de mediu în toate domeniile de educație, de training, pentru a fi mai eficienți, pentru a crea cu adevărat noi programe de muncă. Este clar că în multe domenii performanțele verzi nu au fost deloc introduse în strategia de formare profesională a multor provider din cauza lipsei de cerere și uh, a unor calificări prea scăzute în domeniu. E nevoie de deci, subiectele știință, tehnologie, matematică și așa mai departe, care sunt foarte importante pentru economia verde, dar care scad în popularitate, se vede după universități. Foarte multe țări, de exemplu, nu au destui ingineri, nu numai ingineri de mediu, ci de orice fel acești ingineri. Dezvoltarea unei energii, economii verzi necesită așadar o formare și o schimbare la toate nivelurile. Alte activități sunt considerate, de exemplu, ca fiind neatractive, metalurgia, deșeurile și așa mai departe, care au dificultăți să-i atragă pe cei tineri din cauza că nu există interes în aceste munci, care sunt considerate manuale, practice și de foarte scăzută, de nivel foarte scăzut. Deși revoluția IT și revoluția verde sunt diferite, nevoile de cap- nevoia de capacități generice trebuie să fie o cerere sine qua non pentru orice formă de pregătire, atât pentru IT cât și pentru economia verde. Aceasta este important uh, la toate nivelurile educaționale și la toate sistemele de training. Rolul universităților este crucial pentru a dezvolta capacități de mediu, nu numai în ceea ce privește acest subiect, această tematică, ci și la nivel de post-master sau de post-universitar. O formare inițială și o formare profesională mm, continuă este esențială, pentru că nu vrem numai o creștere, ci vrem o creștere verde cu mai multă cunoștință, mai multă conștiință față de ceea ce înseamnă o creștere verde. Crearea de locuri de muncă în economia verde necesită așadar politici de training care să fie cuplate cu politicile de verzi și politicile economice pentru ca să avem cu adevărat acele competențe la lucrătorii noștri de care avem nevoie. Mulțumesc, spune președinta, și acum vreau să dau cuvântul uh, doamnei Christine Pinter, care este manager responsabil cu Observatorul European pentru Viața Muncii și aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna Jean Lambert, și mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru Ocupare pentru că m-ați invitat aici, pentru ca să vă transmit câteva informații cu privire la tranziția la economia verde. Eurofund este o organizație tripartită care este bazată la Dublin și tocmai ne celebrăm cea de-a 40-a aniversare. Un avantaj uh, de a lucra pentru o astfel de organizație veche este că există foarte multă expertiză care s-a acumulat în decenii. Încă din 1990 s-au publicat uh, proiecte de cercetare cu privire la cooperarea partenerilor sociale în domeniul mediului. Printre concluziile cele mai importante a fost uh, că, cu anumite excepții, nu se simțeau responsabili cei Um, care lucrau în acest domeniu să aibă astfel de conștiință de mediu. S-a concentrat în general pe, pe aspectele de mediu numai acolo unde era vorba chiar de mediu și nu s-au respectat întotdeauna reglementările existente. În 2009, chiar uh, în mijlocul uh, sesiunii, uh, în mijlocul acelei perioade s-a făcut un studiu în care se vedea că mai mulți actori promovează activ această um, conștiință de mediu prin uh, diferite acțiuni și prin reglementări autonome care în continuare au rămas foarte rare. In my presentation today, I will try to... În prezentarea mea de astăzi vreau să mă concentrez pe trei puncte cheie. În primul rând vreau să vorbesc despre importanța dialogului social pentru tranziția către o economie verde și să vă amintesc câteva uh, cifre și, fapt, și date. Un dialog social poate să devină mai verde, aceasta este foarte important și, de asemenea, este important să ne gândim la anticiparea și la gestiunea efectelor acestei tranziții verzi pe ocupare. Studiul nostru din 2009 a arătat că există o diferență clară între nivelul de participare a partenerilor sociale în Europa, celor 15 și în cele 10 în state membre noi în timp ce statele membre noi sunt mai afectate în mod evident decât, decât celelalte. O implicare a partenerilor sociali necesită unele structuri uh, suplimentare pe lângă cele care au fost uh, folosite până acum. Vedeți aici o hartă cu uh, cei care au parteneri sociali tripartiți. Unii dintre aceștia nu au așa o structură clară tripartită. Există însă câteodată această structură în multe state membre, mai ales în cele vechi. Another prerequisite for meaningful engagement is the mere existence. O altă chestiune importantă este, este repartizarea partenerilor sociali. În uh, cadrul sindicatelor, acestea trebuie să fie de asemenea prezente Uh, și trebuie să facă parte din procesul de negociere socială. De multe ori însă densitatea acestor sindicate este foarte scăzută, cum vedeți aici, în anumite state membre. Aceasta duce de asemenea și la un nivel foarte scăzut al uh, acoperirii de negocieri tripartite sau colective. Doar o parte din statele membre au o formă de acorduri colective Există foarte multe state membre care nu au așa o structură, de exemplu Ungaria, statele Baltice și uh, Austria, unde uh, această formulă există destul de bine dezvoltată. De asemenea, aceasta limitează capacitatea partenerilor sociali de a se implica și de aceea este nevoie de o abordare suplimentară diferită în legătură cu nivelul uh, prezența acestora în anumite sectoare, am uh, primit diferite informații în domeniul uh, industriei electricității, în care mai ales e vorba de resurse regenerabile. Acoperirea contractelor colective și a negocierilor colective sunt uh, de multe ori uh, foarte import, este foarte importantă pentru diferitele sectoare. Acesta depinde de uh, diferitele niveluri de ocupare și de mecanismele existente. Însă, anumite segmente de piață care nu sunt acoperite de aceste structuri, mai ales la IMM-uri, de exemplu, se regăsesc mai ales în sectorul energiilor regenerabile și uh, Acestea sunt foarte des uh, firme care nu au sindicate, care au uh, relații mai degrabă individuale și o negociere foarte de bază. În ceea ce privește politicile energetice, în foarte multe state membre există o această structură, dar nu de multe ori uh, aceasta este um, folosită cum trebuie. Energia se discută cu organizațiile de sindic sindicale, de multe ori um, acestea există, dar se pare că numai o parte dintre țări nu au avut un progres în domeniul electricității, în domeniul partenerilor sociali. Studiul a arătat și că dialogul social tripartit s-a concentrat mai ales pe politicile energetice mai degrabă decât pe consecințele pentru nivelul de social și de ocupare sau pe calitatea acestor locuri de muncă. Foarte pe scurt, acum, dacă vorbim despre calitatea locurilor de muncă, ne referim mai ales la următoarele patru dimensiuni, ne gândim la dezvoltarea um, capacităților, reconcilierea vieții private cu cea profesională și crearea unui uh, securități a locului de muncă. Aceste patru dimensiuni au un impact diferit pe toate procesele în funcție de sectoare un impact suplimentar pe um, economia ecologică și pe uh, sectoarele verzi se poate vedea, dar și în domeniul industriei chimice s-a putut vedea efecte clare, iar efect, uh, experții consideră în general că și dimensiunea capacităților va fi sau a competențelor va fi și ea afectată. Guvernele um, sunt în continuare implicate în tranziția către o economie verde, uh, ele pot să promoveze dialogul social la diferite niveluri. La nivelul Uniunii Europene, în anumite sectoare, uh, prin intermediul Fondului Social European, dar și prin intermediul uh, guvernelor naționale, se poate asigura că consultarea partenerilor sociali uh, are loc în formurile existente, nu numai în ceea ce privește politicile generale, dar și mai ales în ceea ce privește impactul condițiilor de lucru și de ocupare. Guvernele naționale pot să dea un impuls pentru promovarea sectorială a dialogului social, dar pot de asemenea să se asigure că noi sectoare și companii sunt de asemenea reprezentate, de exemplu, la extinderea unor acorduri comerciale, stabilirea unor um, um, standarde și al unor condiții de lucru importante și armonizate. Este foarte important ca să se dea exemplu unor relații uh, de muncă cât se poate de bazate pe aceste principii, pe economia verde, în domeniul achizițiilor publice, în domeniul educației și al politicilor de formare. Organizații centrale, guverne uh, și partenerii sociali trebuie să se coordoneze cu actorii la nivel local și să asigure o bună transmitere a politicilor către nivelul local, regional și la nivelul întreprinderilor și închei acum. Tranziția către economia verde nu va avea succes decât dacă calitatea locurilor de muncă și condițiilor de lucru și a plății este foarte bună pentru a asigura în același timp locuri de muncă de calitate și uh, condiții de lucru bune. Astfel există o, un ajutor care se poate acorda și partenerilor sociali, mai ales pentru o tranziție către locuri de muncă de calitate. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, and now it... Mulțumesc foarte mult. Și acum îi dau cuvântul domnului Daniel Cloche, director la Business Europe pentru IMM-uri. Vă rog. Mulțumesc. Fără microfon vorbitorul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o uh, pentru ca să iau cuvântul și pentru ca să vorbim despre felul în care se pot promova locurile de muncă verzi. Acesta este un subiect pe care companiile din toate domeniile și de toate dimensiunile trebuie să îl considere și mă voi opri asupra acestui aspect astfel. Din când în când voi vorbi despre anumite aspecte specifice pentru IMM-uri. Subiectul de astăzi este extrem de amplu. Nu vorbim numai de locurile de muncă uh, verzi care au fost create în uh, cadrul așa numitelor ecoindustrii, ci uh, ne referim aici și la definiția UNEP a locurilor de muncă verzi și vorbim despre diferitele poziții despre în domeniul produc- producției um, și așa mai departe, serviciilor, și tinerii și așa mai departe, care contribuie la calitatea uh, unor servicii și uh, produse de mediu. Vorbim aici mai ales despre locuri de muncă care pot să reducă uh, consumul de energie și de materiale și care pot duce la o decarbonizare a economiei. Ceea ce aș vrea eu să fac este să subliniez foarte pe scurt uh, agenda pe care Business Europe o consideră ca fiind importantă pentru promovarea unor astfel de locuri de muncă. După părerea noastră, această agenda ar trebui să aibă două componente speciale. O primă componentă ar trebui să țină cont de așa numitele prerechizite. Un alt set trebuie să conțină măsuri practice pentru ca să se dezvolte soluții uh, tehnologice și care nu produc foarte mult uh, dioxid de carbon. Mai întâi, uh, aceste premize de care vorbeam. O linie de separare trebuie să fie foarte clară între industria verde și cealaltă industrie. Această linie care se trage mai nou sau chiar de fapt de ceva timp nu este un lucru bun, pentru că există o separare între sectoare și nu se ține cont astfel de interdependența acestor sectoare. O condiție importantă pentru a avea mai multe locuri de muncă verzi în Europa este însă să avem o industrie dezvoltată în Europa. Deci prima premiză pentru, pe lista noastră este o mai bună gestionare a competitivității industriale la nivelul politicilor uh, de uh, ocupare ale Comisiei și la, în domeniul concurenței. Aceasta se poate întâmpla printr-o cartografiere industrială, care din păcate însă nu face parte din programul de lucru al Comisiei 2015. Cu această foaie de parcurs am putea să identificăm acțiuni precum ajutarea companiilor de a folosi companiile cheie care vor schimba producția industrială, asigurarea coerenței între politicile Uniunii în domeniul energiei, mediului și a competitivității industriale, asigurarea faptului că costurile energetice pentru industrie rămân în continuare accesibile și ajutarea IMM-urilor de a face parte din uh, lanțul de valori uh, de uh, producție pe care, la care doresc să facă parte. Așadar, aceasta înseamnă să cuplăm uh, nevoile pieței cu tehnologiile pentru a dezvolta cu adevărat aceste lanțuri de valoare de care vorbeam. O altă precondiție este dezvoltarea serviciului, uh, sectorului serviciilor, care este o uh, absolută necesitate, și o altă idee este cea de îmbunătățirea climatului de investiții în Europa. După cum știți, Investițiile sunt acum la 20% sub nivelul dinainte de criză. Dacă e să vorbim de măsurile practice și partea a doua a agendei acesteia, Business Europe uh, a atrage atenția asupra anumitor puncte importante. În primul rând, definiția și implementarea dezvoltării de competențe la nivel regional și național uh, prin implicarea partenerilor sociali. E foarte important ca educația și formarea să fie mai bine armonizate cu nevoile de pe piața muncii, aceasta însemnând și o adaptare la noile tehnologii și la noile procese de producție, dar și uh, mai bune prevederi în domeniul uh, serviciilor pentru a avea cu adevărat rezultate verzi. Dezvoltarea capacităților sunt, este foarte importantă pentru întreprinderile mici care poate nu sunt conștiente pe deplin de importanța uh, unor tendințe care sunt la cerere în momentul de față pe piață, tendințe de, de competențe. Apoi propunem de asemenea să se continue și să se amplifice inițiativele existente uh, precum uh, consiliile la nivelul sectorelor, uh, alianțele la nivelul sectoarelor și brancelor, dar și clasificarea ESCO. În al treilea rând, trebuie folosite fondurile pentru educație și uh, training, pentru, pentru sisteme de stagii, de formarea capacității la nivelul achizițiilor publice și o susținere către IMM-uri este de asemenea importantă pentru inițiative precum Planul pentru, de Acțiune Verde pentru IMM-uri. Aș vrea acum să trecem la anumite abordări de politici care sunt uh, mai dificile. From labor. În primul rând, trecerea de la impozitarea muncile în păstrarea de mediu. <clears throat> să vă aduc aminte că Business Europe dorește să avem o discuție deschisă despre instrumente bine gândite pentru protejarea mediului. Doar să se respecte câteva principii de bază. Dar trecerea de la taxarea muncii la taxarea mediului și ideea că am putea înregistra încasări majore aici, e o idee controversată. Cercetările ne arată că astfel de dividende nu par să apară decât dacă se, fac, se pleacă de la niște premise foarte clare cu privire la structura impozitelor și la modul în care funcționează economia. De aceea, în consecință, consensul este că impozitele de pe mediu ar trebui folosite exclusiv pentru a corecta probleme de mediu. O altă problemă cu această abordare cu privire la dividende de două unități este că ar putea elimina încercarea de restaurare a competitivității Europei la nivel industrial. Apoi, un alt element în care trebuie să fim prudenți este să evităm crearea de politici artificiale bazate pe obiective. E greu să vorbești de obiective la nivel abstract, dar într-o serie de domenii, precum uh, eficiența resurselor, a existat și tentația de a avea în vedere obiective numerice obiective de productivitate sau de conținut reciclat în materiale și așa mai departe. Utilizarea unor astfel de abordări de reglementare bazate pe astfel de obiective cu caracter obligatoriu ar putea periclita inovația și ar putea duce la dezvoltare mai puțin durabilă. Nu ar trebui deci avut în vedere astfel de uh, obiective până nu se ajunge la un consens la scară largă cu privire la o metodologie corectă, corespunzătoare și de asemenea de indicatori care să măsoare aceste îmbunătățiri. Și o ultimă idee, așadar, în acest context merită subliniate resurse, uh, rezultatele semnificative obținute la nivel național, dar și european atunci când s-a lucrat cu uh, obiective indicative. De exemplu, în domeniul energiilor regenerabile. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim. Și acum Sarah King, consilier la Confederația Sindicatelor Europene. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru invitația adresată Confederației noastre de a participa la această discuție. Să spunem ce considerăm noi că trebuie să fie un element cheie al strategiei pentru ocuparea forței de muncă și ieșirea din criză. Noi suntem formați din 90 de organizații sindicale naționale din 39 de țări, reprezentând deci milioane de muncitori în întreaga Europa. Suntem recunoscuți ca partener european pentru uh, muncitori la nivel sectorial. În ciuda semnelor unei reveniri economice și a scăderii șomajului, cred că merită să ne ducem aminte, așa cum s-a spus de dimineață, că avem totuși 24 de milioane de femei și bărbați fără loc de muncă în Europa. Deci, problema șomajului rămâne o realitate și trebuie să o atacăm. Noi salutăm raportul lui Jean Lambert și comunicarea Comisiei. Ambele reflectă foarte strâns ceea ce noi înțelegem prin această înverzire a economiei. O abordare integrată e singurul mod de a ajunge la uh, egalitate, justiție, locuri de muncă de înaltă calitate. Dacă aceste obiective vor deveni realitate, așa cum au spus deja alți colegi, e nevoie și de o politică coerentă și e nevoie de un angajament politic la cel mai înalt nivel. Green, verde, uh, trebuie să devină un termen uh, utilizat comun și ne pare rău că Comisia a propus acum o serie de linii orientative, acele așa numite linii orientative integrate, unde nu se mai acordă atâta atenție creșterii durabile și locurilor de muncă verzi. Cel puțin nu la fel de mult ca în textul din 2010. Nici nu mai există trimiterea cu privire la uh, ocuparea forței de muncă în domenii verzi, o altă recomandare din 2010, și trimiterea la o uh, politică coerentă în domeniul industriei. Coerența politicilor înseamnă că trebuie avut în vedere mai bine aspectele sociale și de mediu în cadrul de guvernanță la nivel european. Și aici aș mai sublinia, cum spunea și Peter Portion, importanța tranziției, dată fiind și poziția Europei în uh, negocierile cu privire la combaterea schimbărilor climatice. Mesajul nostru de sindica, sindicată este că singurul mod fezabil pentru a <clears throat> alătura cele două obiective se face printr-o tranziție justă. Și aici sunt incluse următoarele elemente. Educație activă, formare, training, oportunități de învățare pe întreg parcursul vieții, pregătirea tuturor pentru astfel de tipuri de locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă de calitate, condiții de muncă decente, locuri de muncă stabile, dialog eficient, participarea, angajaților și mecanisme de solidaritate pentru a elimina efectele uh, negative pentru anumite grupuri vulnerabile sau dezavantajate. Mă bucur să spun că acest proiect de raport ține cont de toate aceste aspecte și menționa totuși trei aspecte din perspectiva sindicatelor. În primul rând, modelul economic, nevoia de a ne concentra pe uh, elemente calitative și schimbarea bazei de impozitare. Întreaga economie trebuie să se schimbe înspre o economie bazată mai puțin pe consum. Sigur că e o provocare foarte mare și suntem conștienți cu toții de acest lucru. E nevoie să avem obiective pe termen lung pentru a obține schimbările necesare. Investițiile reprezintă un punct cheie și uh, organizația noastră a cerut investiții publice și private uh, ca element cheie al strategiei noastre de combatere a austerității. Salutăm această, această nouă abordare a Comisiei, dar ne îngrijorează faptul că propunerea Comisiei nu ajunge la nivelul de investiții necesar pentru a spori în mod substanțial calitatea și crearea de locuri de muncă în Europa. Așa cum am spus, în propunerea noastră proprie pentru un plan de investiții în Europa. Cerem acolo o investiție anuală de 2% din PIB pe o perioadă de 10 ani. Așa cum știm, așa cum s-a spus deja, tranziția spre o economie verde are un potențial mare de creare de locuri de muncă. O mai bună uh, folosire uh, a resurselor, o eficientizare pot duce la uh, obținerea de noi locuri de muncă și transformarea locurilor existente. În timpul crizei, locurile de muncă în domeniul uh, verde, să-i spunem așa, a crescut, însă nu se poate garanta că aceste locuri de muncă vor fi de calitate. Avem nevoie de o mai bună colectare a datelor ca să înțelegem mai bine ce tipuri de locuri de muncă sunt create și o mai bună evaluare a calității acestora. Știm, în calitatea noastră de membri, că de multe ori aceste locuri de muncă sunt precare și slab plătite. De exemplu, de curând, IG Metall din Germania a publicat un raport arătând că aceste joburi verzi sunt de obicei plătite cu 900 de euro mai puțin decât cele din domeniul de manufactură. <clears throat> Avem nevoie de adaptare, așa cum au spus deja unii dintre antevorbitori. Riscurile de sănătate trebuie și ele avute în vedere și trebuie luate măsuri de prevenire. Există deja exemple de probleme de sănătate și ocupaționale care au apărut ca urmare a unor procese mai verzi. De exemplu, în sectorul deșeurilor, la fel și în gestionarea eolienelor. Câte ceva despre impozitarea, un instrument crucial în acest efort. Ca și Business Europe, și noi avem uh, îngrijorări Discuția nu trebuie să se limiteze la o discuție de a compara impozitarea uh, forței de muncă sau uh, taxe de mediu. Trebuie să avem în vedere toate domeniile. Impozitarea capitalului, a venitului corporațiilor, pe uh, valoarea adăugată, pe venituri financiare și combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. De multe ori aceste impozite pe mediu sunt regresive Mă gândesc ca exemplu la tarife sociale pentru curent electric și apă. Nu putem să ne îndepărtăm de contribuțiile angajatorului, gândindu-ne și la un uh, fond uh, social în acest sens. Dacă dorim să schimbăm comportamentul poluant, ar trebui să existe o reducere progresivă a celor venituri și asta, sigur că e un obiectiv pe termen lung, dar trebuie totuși avut în vedere. Și nu în ultimul rând, nu rămâne decât să susțin cele spuse de Eurofond cu privire la importanța rolului dialogului social, participarea angajaților și contracte colective. Angajații trebuie să poată anticipa schimbări care pot avea un impact asupra lor angajații uh, sunt în cea mai bună poziție pentru a găsi măsuri, trebuie să țină cont de nevoi și o evaluare puternică a tuturor partenerilor reprezintă un element cheie. Mulțumesc! Mulțumim tuturor celor cinci vorbitori. Acum dau cuvântul uh, raportorilor din umbră prezenți și vom începe cu raportorul PP, doamna Cluna. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc doamne Jean Lambert pentru că am ajuns în acest uh, punct datorită ei. Un raport foarte interesant, iată câte aspecte interesante uh, aduse în discuție de vorbitori. Se încearcă reducerea fragmentării care există în Europa și trebuie să avem o abordare mai coerentă. <clears throat> S-a vorbit de nevoia de a avea o pregătire corespunzătoare, de a avea cunoștințele necesare S-a vorbit, s-au dat exemple din uh, domeniul construcțiilor, eficiența energetică, utilizarea de energii regenerabile și, într-adevăr, există o mare fragmentare și avem nevoie de o abordare coerentă. Uh, calificările Acest subiect a mai apărut în discuțiile noastre în repetate rânduri, de obicei când vorbim despre șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să insistăm pe a ajuta pe tineri în a obține aceste calificări, aceste calități. De asemenea, trebuie să existe feedback uh, de care să se țină cont în uh, organizarea cursurilor pe care le oferim. Nevoile industriei, în același timp, nevoile pieței muncii și, de cealaltă parte, cunoștințele cu care vin tinerii. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce predăm va putea fi folosit în realitate pe piața muncii. M-aș bucura să subliniem problema mobilității. Comisia a vorbit despre aceste nevoi. IMM-urile au acest potențial major, acest lucru ne-a fost prezentat de contribuția de Business Europe. Am văzut cum trebuie să ne angajăm în acest proces. Vorbim de turismul uh, ecologic, o serie de uh, elemente de potențial de ce se poate face în acest domeniu. Am luat uh, notă de cele spuse, știm că mai sunt și multe alte lucruri de spus. Aștept cu interes să lucrăm împreună cu domnul Lambert și cu ceilalți raportori din umbră pentru a construi un uh, raport final. Mulțumesc, Ian Keller. Mulțumesc, doamnă președinte. Un raport, uh, într-adevăr, uh, interesant. Am tot vorbit de condiții de muncă decente, am tot vorbit de competențe și de abordare coerentă. Toate aceste lucruri sunt importante pentru că au tot existat inițiative uh, separate în anii care au trecut. Eu cred că ar trebui să acordăm o atenție mai mare eventualelor obstacole unele dintre acestea au fost deja menționate în raport. De exemplu, acolo unde se vorbește de subvențiile contraproductive care susțin sectoare poluante. Dacă însă ne dorim cu adevărat o economie verde, trebuie să definim alți factori, problema, alte domenii pe care trebuie să ne concentrăm. îmbunătățirea mediului în Europa, am avut deja uh, acele reglementări în domeniul uh, carbon leakage. Asta a dus însă la pierderea de locuri de muncă. Cum putem face ca, iată, companiile să fie interesate să-și continue producția în Europa și să nu transfere spre state terțe? cu legislație mai slabă în domeniul mediului. Sigur că e mai profitabil să produci produse cu o durată de viață mai scurtă și cum putem convinge producătorii să construiască lucruri cu o durată de viață mai lungă și cum putem înregistra o renaștere a sectorului reparațiilor. Asta se poate lega, sigur, și de locurile de muncă verzi. În al treilea rând, regiunile trebuie să fie mai autosuficiente. Regiunile sau unitățile mai mici. Adică să depindă mai puțin de importuri, mai ales de importuri de departe ce facem cu toate acordurile de liber schimb pe care ni le dorim. Le dorim nu doar între țări, ci chiar între continente. Apoi, cum putem să ne asigurăm că creăm uh, locuri de muncă de înaltă calitate, știind că locuri de muncă verzi există în special în agricultură, în turism, în construcții. Aceste sectoare sunt sectoare cu venituri scăzute, cu salarii mici, dar sectoarele poluante, industria grea, chimică și auto, acolo se plătește mai bine. Și în ce măsură crearea de locuri de muncă verzi va afecta puterea de cumpărare a populației noastre? cât privește schimbarea bazei uh, de impozitare către costurile de mediu, am discutat asta deja. Știm deja că activitatea umană e scumpă din cauza impozitării și tocmai de aceea este de multe ori înlocuită de tehnologii, de roboți. Cum putem schimba aceste tendințe? Sigur că așa ar fi mai ieftin, dar suntem oare gata să acceptăm o astfel de evoluție? Sau putem vorbi despre o întoarcere la o societate agricolă? Mulți trăiesc în orașe, dorim să se mute la țară și să se apuce de activități în agricultură? O altă problemă în ceea ce privește schimbarea bazei de impozitare a fost discutată de doamna Sarah King și susțin întru totul cele spuse de dânsa. Așadar, în concluzie, am avut o poziție destul de critică, dar doresc să spun că susțin raportul, în special faptul că trebuie să ducem la oaltă toate aceste inițiative pentru a avea în final o economie mai verde, și o abordare coerentă din punct de vedere politic și cred că e un raport bun care merge în direcția potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Meza, doamna vicepreședinte, Ula Toronas. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru început aș vrea să le mulțumesc invitațiilor care au luat cuvântul în această dimineață pentru că ne-au comunicat părerile în legătură cu economia verde, ceva foarte important pentru noi toți Apoi aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru un raport extrem de bun și cuprinzător. Fiind un raport al Comisiei de Ocupare, apreciez foarte mult faptul că raportarul se concentrează pe crearea de locuri de muncă în întregul document. Sunt întru totul de acord cu raportorul că strategia europeană ambițioasă pentru dezvoltarea economiei verzi este esențială în combaterea șomajului în Europa. Sunt de asemenea de acord cu raportorul că e o provocare deosebită să acoperim sau să eliminăm discrepanța între competențe și cerere pe piața europeană, ceea ce e cu atât mai important în rândul IMM-urilor. Unele țări europene, inclusiv cea din care vin eu, Danemarca, au făcut din crearea de locuri de muncă în economia verde și locurile de muncă verzi o prioritate făcut progrese considerabile în acest domeniu. Prin urmare, aș vrea ca avizul să se concentreze mai mult pe promovarea <clears throat> schimbului de bune practici între statele membre. De exemplu, ce au făcut statele membre pentru a încuraja creșterea economică, exporturile în domeniul verde? Ce au făcut statele membre pentru a se concentra pe um, potențialul de creștere verde, de locuri de muncă verzi? cât de multe state membre au referințe la economia verde în pachetele de redresare economică și cu ce efecte? Iată o altă întrebare. Răspunsurile la aceste întrebări ar putea reprezenta o bază interesantă de schimb de bune practici între statele membre și s-ar putea să contribui cu unele amendamente la raport. Aș vrea de asemenea ca vizul să se concentreze mai mult pe potențialul așteptărilor noastre legate de Fondul European pentru Investiții Strategice în legătură cu crearea de locuri de muncă în economia verde și potențialul de creare de locuri de muncă în Uniunea Energetică. În fine, s-ar putea să trimit unele amendamente legate de echilibru între încurajarea economiei verzi și importanța unei poziții competitive în continuare. În concluzie, mi se pare că acest raport e un punct de pornire foarte bun și aștept cu interes continuarea activității legate de acest subiect. Mulțumesc. Mulțumim. Ulrike Trebesius de la grupul ECR. Și vreau în primul rând să-i mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea pe care a depus-o și mulțumesc și tuturor oaspeților pentru toate opiniile interesante pe care ni le-au exprimat. Sigur că este important ca economia să devină mai verde, consumul de, de apă, de energie, de materii prime trebuie să fie îmbunătățit, dar nu se știe exact care este calea cea mai bună către aceasta. Comisia vorbește despre creșterea prețurilor de, uh, la materii prime dacă este să continuăm cu politica din 2012, nu va fi foarte ușor să avem soluții um, bune. Însă datele care se, le avem acum se bazează pe studii din 2012 care nu mai sunt valabile. Prețul la țiței s-a a crescut de la 110 dolari la, 100, la 55 de dolari în momentul de față. Prețul cuprului s-a modificat de asemenea față de momentul când era în 2011 foarte sus, aproape la jumate și de asemenea alte materii prime s-au uh, modificat și lemnul, de exemplu, are alt preț cu o treime mai uh, puțin decât acum mai mulți ani. Așadar, în ceea ce privește prețurile și necesitatea și cererea, nu se pot face estimări pe baza unor studii făcute de mai de mult. Din păcate, însă, o economie durabilă nu poate să fie uh, construită pe estimările făcute acum câtva timp. Sistemul economiei de piață, al cererii și uh, ofertei, trebuie să fie și el îmbunătățit pentru a putea obține rezultate concrete. Participanții la piață știu mai bine care, decât comisia care este necesitatea lor și care este uh, riscul pe care doresc să-l ia și de aceea politica mediului și politica impozitării trebuie să fie uh, în așa fel încât să nu existe niciodată o depășire a unui prag în domeniul poluării de, în ceea ce privește mediul. Dacă prețurile la materiile prime cresc în timp ce uh, se investește în același timp uh, la um, uh, în alte aspecte uh, de mediu, atunci este foarte bine. Existau câteva exemple din Germania Um, dar și um, ieșirea din energia nucleară este un, uh, o decizie foarte bună pentru a putea face o politică de mediu mai bună și pentru ca să ajungem către obiectivele pe care le-am stabilit. Costurile pentru investițiile în energie sunt de 20 de miliarde de euro. Există multe inițiative împotriva conductelor electrice prin Germania, producția de biogaz duce la o înlăturare a de exemplu, a culturilor care sunt destinate alimentației, există prea multe poluare uh, sfonică și așa mai departe și toate celelalte variante, uh, precum energia, uh, precum energia bazată pe cărbune, duce la o creștere a gazelor cu efect de seră. Un uh, reprezentant al OIM a vorbit despre exemplul pozitiv uh, pe care îl dau clădirile din Germania care au fost izolate și care au creat și locuri de muncă, însă aceste uh, tipuri de izolare au creat probleme foarte mari. Deci vedeți că există foarte multe obstacole în calea economiei verzi. Dacă se creează mai multe locuri de muncă, câteodată se distrug altele sau dacă chiar este cu adevărat ecologic ceea ce face. Și deci aceasta este într-adevăr un lucru pe care trebuie să îl cunoaștem. Însă eu nu sunt împotriva economiei verzi. Eu susțin aceste inițiative și pe doamna raportor din umbră de fiecare dată când este vorba de formarea în domenii relevante, precum în știință sau în uh, Um, formarea profesională. Și o mai bună informare și date mai fiabile sunt importante și noi susținem orice formă de cele mai bune practici și schimb de bună practică. Vreau însă să subliniez încă o dată principiul de subsidiaritate care nu este tot timpul foarte bine aplicat, așa cum a spus-o și colegul meu de la SCD va trebui să vedem ce este necesar pentru o regiune și ce nu. Europa are de suferit acum din cauza unor planificări exagerate și suprareglementare, deci haideți să nu creăm un nou mamut care să nu funcționeze de fapt și să înrăutățească situația. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. E cineva din partea GUE? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și aș vrea să le mulțumesc vorbitorilor și domnului raportor pentru activitatea la acest proiect de raport cuprinzător și atât de util. Se arată clar că e o nevoie urgentă de a face tranziția la o societate cu emisii reduse de carbon, ceea ce <clears throat> pune provocări, dar și oferă oportunități. Dificultățile economice cu care se confruntă Europa nu se rezolvă prin amânarea unor acțiuni legate de schimbările climatice, dar e adevărat că ea poate să aibă o contribuție la reducerea șomajului, la crearea de locuri de muncă durabile și decente și la reducerea sărăcii. Vreau să salut în special apelul din proiectul de raport la adresa Comisiei și statelor membre să se angajeze în favoarea unei tranziții juste care să creeze noi locuri de muncă în industriile vezi, recalificarea lucrătorilor, adaptarea industriilor <clears throat> și în această tranziție. Mișcarea Internațională Sindicală a făcut apel pentru un glas unit, pentru angajament coerent, pentru această tranziție justă bazată pe resurse. Pentru a asigura că tranziția justă, acest angajament se include în rezultatul COP20 la summitul de la Paris din acest an. Comisia un rol de lider favorabil, incluzând un angajament față de această tranziție justă care să contribuie că acest angajament va fi acceptat la Paris. Participarea lucrătorilor. <clears throat> pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, să se dea șanse finanțare pentru recalificare în domeniul fabricației, construcțiilor, agriculturii, pentru a asigura că schimbările din aceste industrie nu duc la pierderi masive de locuri de muncă sau o forță de muncă care să nu mai fie calificată. O tranziție care să dea educația, formarea și calificările pentru o nouă generație de lucrători pentru a ocupa locuri de muncă decente în industrie inovatoare. Salut și faptul că se sublinează rolul lucrătorilor și sindicatelor împreună cu angajatorii și guvernele pentru a fi participanți activi în a transforma locurile de muncă și industrie raportul britanic TUC despre care se vorbește aici arată un studiu de caz contribuția deosebit de valoroasă a sindicatelor pentru a transforma locurile de muncă în colaborare cu angajatorii. Dar se sublinează faptul că faptul că nu există o obligație legală de a da un loc reprezentanților uh, angajaților la masa de negociere blochează acest lucru lucrătorii, mai și din industria tradițională, vor fi printre cei mai afectați de această tranziție și contribuția și angajamentul lor sunt vitale. Nu pot să fie <clears throat> doar ceva opțional, nu doar la nivelul locului de muncă, ci la nivel mai larg de industrie și societate. Nu se poate evita faptul că transformarea industrială necesară pentru a avea tranziția spre economie cu emisii zero de carbon, cer mai mult decât afaceri ca de obicei, e nevoie de obiective, ținte obligatorii și o participare a tuturor în această activitate, reușita sau eșecul inițiativei verzi și a contracrării schimbărilor climatice depinde de nivelul de ambiție al țintelor, de energiile regenerabile investițiile făcute de Uniune și statele membre în dezvoltarea sectorului. Deci aștept să conlucrez cu doamna raportor pe mai departe. Mulțumesc. Mulțumim. Ultimul, ultima raportare din umbră, Laura Aghea de la EFDD. Grazie, Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult doamnei raportor Jean Lambert pentru indicațiile importante pe care ni le-a dat și pentru punctul de vedere pe care ni l-a oferit uh, decât din partea oratorilor din această dimineață. Eu aș vrea să încep prin a face o analiză a datelor. În acești ani de criză absolută și de imobilitate a pieței muncii, singurul sector care și-a menținut în mod evident și chiar și-a crescut uh, rata ocupării este cel al economiei verzi. Și datele sunt uh, foarte clare și în acest raport și uh, de la Agenția Europeană de Mediu pentru 2000, uh, de exemplu, există o creștere foarte clară a serviciilor și a sectorilor de bunuri verzi, care a crescut cu 50%. Aceste date ne arată, deci, că ocuparea verde poate să creeze locuri de muncă și nu să distrugă locuri de muncă. Este evident că revizuirea legislației pe deșeuri care a fost uh, revizuită poate să dea impresia că au fost create 100.000 de locuri de muncă în plus și de aceea ne întrebăm de ce deodată aceste indicații au fost eliminate din text. Retragerea acestui element din uh, revizuirea directivei uh, pe deșeuri ar trebui să fie făcută, să fie din nou considerată și ar trebui să reintroduc acest element în document, pentru că mi se pare evident că această directivă să creeze locuri de muncă acolo unde se poate și acest punct a fost retras din document. În ceea ce privește importanța calificării și parcursurilor de recalificare ale muncii, E clar că trebuie să facem acest lucru, trebuie să diversificăm uh, aceste subiecte, vorbim de ocupari uh, noi, deci de noi locuri de muncă, de educație și învățământul dual, dar și de recalificarea lucrătorilor care, din multe motive, își vor pierde locul de muncă. Pentru că restructurările uh, în întreprinderi vor fi necesare, ne vom gândi la calificare, ne vom gândi la protecția acestor locuri de muncă și trebuie să încercăm să garantăm că formarea profesională pentru cei care trebuie să treacă printr-o reconversie profesională să fie eficientă, să fie durabilă și să fie accesibilă. În legătură cu aceasta am putea să facem o propunere și anume de a introducere a unei bănci de baze de dată despre formare, despre schimbul de bune practici în domeniul uh, reconversiei, pentru că acolo unde există informații și unde se folosesc uh, cele mai bune practici este mult mai eficient uh, să acționezi. E foarte bine dacă vorbim de mobilitate. Mobilitatea înseamnă aici cum un set de cele mai bune practici, de măsuri, uh, poate să fie folosite în calitate de exemple de cercuri virtuoase și uh, această informație mi se pare foarte bună pentru ca să fie pusă la dispoziția tuturor. Vreau să subliniez de asemenea importanța investițiilor pentru economia verde și trebuie să încercăm să debirocratizăm procedurile și să garantăm uh, mai ales controlele, pentru că uh, mai ales în anumite domenii, folosirea unor fonduri în uh, domeniul mediului nu trebuie să fie un lucru nociv. Se pot ajunge la rezultate foarte proaste. Un nou plan fantastic al lui Juncker, așa numitele Uh, faze faimoase de uh, folosirea fondurilor nu este foarte clar pentru mine. Nu înțeleg cum se poate folosi acest, uh, aceste fonduri, nu știu cum se pot folosi pentru a crea locuri de muncă verzi. Deci cred că ar trebui să favorizăm întreprinderile mici, mijlocii și start urile în domeniul mediului înconjurător pentru că să nu ajungem ca și câinele care își mușcă coada Adică, oricare ar fi obiectivul, cât de frumos ar fi, trebuie să avem răspunsuri eficiente pe care să le dăm problemelor. O altă chestiune care trebuie subliniată este că instrumentele de piață pot funcționa numai dacă sunt acompaniate de obiective obligatorii. De exemplu, și acesta demonstrează, de exemplu, sistemul uh, ETS, cred că piața nu este un instrument de gestionare și reglementare eficient în ceea ce privește investițiile inovatoare. Trebuie să scădem costurile pe mediu și nu trebuie să scădem uh, ocuparea și să nu uităm să aplicăm principiul faimos pe care îl uh, cunosc foarte mult și anume că poluatorul plătește și trebuie să plătească, aș vrea să subliniez eu. Suntem disponibili, bineînțeles, pentru a lucra cu uh, raportoarea, pentru a propune mai multe chestiuni concrete și pentru ca să avem la final un uh, document pe care să-l poată susține cât mai mulți. Mulțumesc. You, uh, to the shadows. Mulțumesc. Domnul Marta a solicitat să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, noi considerăm că în legătură cu raportul discutat uh, mai devreme în legătură cu economia circulară, e o idee bună și probabil că sunt măsuri bune. De ce? Pentru că spre deosebire de raportul de dinainte, ce legat de uh, creșterea uh, prefinanțării de la 1 la 30% pentru tineri, aici e vorba de ceva concret. Pe lângă aspectul pur ecologic, cu astfel de măsuri, e probabil să <clears throat> se creeze cu adevărat noi meserii care nu pot fi delocalizate și, în consecință, noi locuri de muncă perene și durabile. Dar uh, e nevoie de atenție. Dacă sunt prea multe reglementări sau o prea mare fiscalitate care să frâneze inițiativele, cum a spus domnul Cloche în această dimineață, atenție de asemenea, cum a spus domnul Achim, la calitatea și remunerarea acestor locuri de muncă și, în fine, a fost foarte receptiv la limitele menționate de doamna raportor de la ECR în ce privește aceste locuri de muncă despre care se spune că sunt vers, care până la urmă poluează mult. Mulțumesc. Thank you and now... Mulțumim. Acum câteva minute pentru doamna Lambert, dacă dorește să tragă unele concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. Le mulțumesc tuturor oratorilor din această dimineață pentru contribuția valoroasă pe care au avut-o. Vreau să <clears throat> păstrez legătura pentru a continua discuția în legătură cu unele aspecte, poate pentru a extinde mai ales ceva legat de lanțul de aprovizionare, perspectivele și am receptat ce s-a spus aici în legătură cu nevoia de a vegea ca tot ce facem noi aici reprezintă muncă decentă. Încercăm să reunim, după cum s-a spus, diversele agende sociale, de mediu, de piață și munca decentă, ca rezultat de o importanță deosebită. Noi aducem argumente pentru acest grad de coerență în mai multe domenii de politică și nu vrem să subminăm aici, mai ales când ideea principală pe care o propunem este o politică mai coerentă care să se îndrepte în aceeași direcție. Unele dintre aspectele menționate în legătură cu subsidiaritatea sunt valabile atunci când vorbim despre diverse sectoare și în diverse regiuni, locuri diferite, afectate diferit într-o anumită tranziție. Dar aș sublinia nevoia de abordare generală în egală măsură, pentru că în prezent ce avem și s-a afirmat e un sens de eticeală. Unele state membre fac mult, altele fac foarte puțin, unele sectoare fac mult, alte sectoare fac foarte puțin vrem ca lucrurile să avanseze coerent într-o anumită direcție. S-a spus că ne dorim aici ceva care să aibă un element de conducere din partea guvernului și nu doar uh, ceva lăsat uh, pentru forțele pieții, pentru că ce ne propunem de asemenea e un lucru cu implicații globale, după cum s-a menționat, în legătură cu schimbările climatice, conferința pe tema respectivă și alte chestiuni erudite. Am reținut de asemenea <clears throat> ce s-a spus despre schimbul materie de cele mai bune practici și într-o manieră mai structurată. Iată ceva extrem de benefic. O parte a concurenței binevoitoare, ca să spunem așa, sunt lucruri pe care ar putea să le facă mai bine, <clears throat> urmând modele din alte țări sau sectoare mai mulți vorbitori s-au referit și la o direcție mai țintită pentru fondurile de investiții și banii pe care avem la dispoziție în Uniunea Europeană și în altă parte. <clears throat> E un aspect pe care să-l subliniem și mai mult din comisia noastră, utilizând ocazia, șansa care există să ne îndreptăm într-o direcție care era în strategia UE 2020 și impresia că există un risc în acest sens, având în vedere ce auzim în prezent. Această focalizare a scopului și direcției poate s-a cam pierdut, deci salut comentariile diversi deputați în legătură cu raportul și cred că sunt multe lucruri pe care le putem accepta și le putem însuși și aștept cu interes să lucrez cu raportorii din umbră. după cum spuneam, vom lua din nou legătura cu experții pe care am auzit astăzi pentru că au contribuții și ne-au dat informații extrem de valoroase. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și în special invitațiilor de la OIME, Eurofund Business Europe și ETUC. Și sperăm să vă revedem. Then we'll proceed to point... Și trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Revenim la discuția legată de Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, TTIP. Avem un schimb de părere în legătură cu 158 de amenda amendamente care au fost înaintate la avizul doamnei Harkin în legătură cu raportul din proprie de inițiativă INTA și începem cu doamna Harkin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru amendamente. 158 arată că doresc să întăresc nu se nici prea multe ca lucrurile să scape de sub control, deci vă mulțumesc. E un aviz foarte important pentru că, după cum știm, de la tratatul de la Lisabona, Parlamentul European are un rol mult mai important de jucat în acest domeniu al acordurilor comerciale, nu doar un vot final de da sau nu, ci să contribuim la modelarea discuției și a rezultatelor Mă bucur că Parlamentul are un astfel de rol proactiv aici și cred că e un element important. Au fost diverse chestiuni ridicate și o să menționez câteva dintre acestea pe scurt și aștept comentariile colegilor. Unele dintre chestiunile ridicate au inclus eh, evaluările de impact care s-au efectuat de către comisie și alți factori. Ce am văzut, ce am menționat în prima dezbatere foarte scurtă că diverse modele <clears throat> care pleacă de la anumite ipoteze ne duc la rezultate diferite. Chiar și Comisia, într-o evaluare relativ pozitivă, vorbește despre deplasarea cel puțin un milion de locuri de muncă din UE și SUA și costuri prelungite de ajustare pe piața a forței de muncă. E un amendament care spune că comerțul nu e un scop în sine, dar trebuie să ducă la rezultate mai bune, mai multe locuri de muncă mai de calitate și sper să ajungem la un compromis bun uh, în legătură cu acest aspect. Sunt câteva excepții. De exemplu, avem amendamente care propun că imediat să suspendăm negocierile, să abandonăm uh, <clears throat> modelul de export. Eu nu văd cum ar putea să facă parte din acest compromis în ce privește crearea de locuri de muncă, deplasarea, dislocarea de locuri de muncă și așa mai departe. Și se leagă și de un alt aspect, să găsim căi de atenuare a unor uh, elemente de impact negativ potențial al TTIP și sugestii utile pentru a utiliza fondul de ajustare la globalizare, fondul de coeziune. Sper că se va putea ajunge la niște propuneri de compromis. Sunt mai multe amendamente în legătură cu generarea de creștere durabilă de locuri de muncă de calitate și o contribuție tangibilă la crearea de locuri de muncă. Avem amendamente în legătură cu garantarea, prezervarea locurilor de muncă. Este amendamente în legătură cu mărirea protecției sociale, mărirea salariilor, mai ales a salariului minim. Trebuie să așteptăm să vedem. Sper că vom putea face propuneri generale aici. Poate ceva cum ar fi salariul minim ar pune o dificultate la nivel european să includem uh, concret aici. Un element foarte important e subiectul unor standarde globale comerciale care să fie obligatorii propus de mai mulți colegi și aș dori ca acei colegi care au făcut astfel de propuneri să le detalieze să ne spună cum văd ei realizarea lor, ce mecanisme să se utilizeze, e nevoie de noi mecanisme eventual. Avem, de exemplu, <clears throat> propriile standarde comerciale, cum ar funcționa ele pe plan global, asta e întrebarea pe care vă adresez. Avem și chestiunea uh, dispozițiilor obligatorii în ce privește dreptul muncii de la colegii din grupul Berzilor. I-aș ruga să detalieze cum cred ei că ar putea să funcționeze e nevoie de un nou format, de un nou cadru, sau există ceva care să fie măcar baza de început. Există multe amendamente în legătură cu convențiile OIM, agenda locurilor de muncă decente cu diverse nuanțări. Unele amendamente își propun o ratificare efectivă, aplicare și executare acestor convenții de către partea americană, ca SUA să ratifice toate convențiile. Întrebarea pe care aș putea să o pun aici este că dacă, cel puțin în unele domenii, legislația americană e la fel de bună, ar fi suficient sau <clears throat> dacă își propun să adopt o astfel de legislație. Și o întrebare pe care o adresez colegilor, ce părere au în legătură cu ce s-a realizat în acordul SETA în legătură cu acest aspect? Cât uh, de mult s-ar putea merge mai departe? Sper că vom putea avea o formulare cât mai uh, fermă care să se poată realiza. Există și chestiunea <clears throat> soluționării litigilor în dispută legate de dreptul muncii. Sunt de acord cu cei care propun că organismele de supraveghere ale OIM uh, să fie implicate când apar astfel de dispute legate de dreptul muncii. Eu sprijin o dimensiune de condiționare când apar astfel de dispute. OIM ar putea și chiar ar trebui să se implice. Cred că e nevoie de un fel de mecanism de soluționare. Nu poate să fie întotdeauna ad hoc, um, e nevoie și de alte soluții și aștept sugestii din partea colegilor. Există amendamente bune în legătură cu combaterea dumpingului social și ca TTIP să nu ducă la o slăbire, o colire sau invalidare a standardelor europene în legătură cu drepturile lucrătorilor, incluziunea socială, protecție socială, antidiscriminare și sănătate și siguranță și din nou Sper că vom putea ajunge la un acord în legătură cu majoritatea acestor amendamente. În propriul aviz ridic chestiunea dimensiunii orizontale a muncii și dispozițiilor sociale, lucru sprijinit de mai multe amendamente. De asemenea, amendamente în legătură cu rolul societății civile în orice monitorizare și implementare și a sprijini acele amendamente și sper că vom putea ajunge la un acord. Există unele amendamente în legătură cu excluderea explicită a serviciilor publice din domeniul de aplicare și aplicarea TTIP și reguli legate de achiziții publice și garantarea drepturilor statelor membre de a legifera, uh, organiza și stabili standarde de calitate pentru gestionarea și legiferarea serviciilor publice. Din nou, uitându-mă la Direcția Generală a Amendamentelor, cred că putem ajunge la un acord, de asemenea trimitere la acordul SETA, care e un precedent important, cred că din partea domnului McIntyre, de a avea rezerva legată de utilități care acoperă sănătate publică, educație și alte servicii. Am putea găsi o cale să ne bazăm pe... Există câteva domenii în care amendamentele, nu spun că ele în sine sunt problematice, ci pentru că vin din perspective cu totul diferite, s-ar putea să fie unele dificultăți aceste domenii în legătură cu liste pozitive sau negative. Unii sprijină propunerile sau abordare, abordarea hibridă la set, alții spun că o listă pozitivă importantă, după cum cred și eu, alții sprijină puternic o listă negativă. Sunt foarte interesată să aud argumente din partea colegilor care e raționamentul pentru a sprijini o listă pozitivă sau o listă negativă. De ce cred că e absolut esențial? Aș vrea să aud argumentele colegilor. Mai multe amendamente legate de IMM-uri și când discutăm detaliile o să putem ajunge la un acord și de asemenea amendamente bune în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. Sunt câteva amendamente în legătură cu evaziunea fiscală nu știu dacă le putem accepta aici. Poate că doamna președinte poate să comenteze cum să le includem. E un subiect important, dar nu știu dacă putem să le includem în acest aviz. Celălalt domeniu în care sunt păreri diferite în legătură cu sistemul de soluționare a litigilor între investitori și stat, ISDS. Unii cer excludere totală, alții doresc o abordare diferită, utilizarea de instanțe naționale, mecanisme de la stat la stat. Unele amendamente spun, cum a făcut și domnul președinte Juncker, că multe țări care au sisteme legale uh, care funcționează nu au nevoie de sistemul ISDS. Și am văzut din ce a spus fosta doamnă comisar Reding și în SUA senatoarea Warren, care s-a implicat puternic în dezbatere și afirmă în esență că trebuie să schimbăm sistemul că notă personală, una dintre dificultățile pe care le văd eu conturându-se este, comisarul spune că e nevoie de schimbări, dar uneori mă tem că schimbările la, pe care le are în vedere sunt pași mărunți și cred că, de fapt, e nevoie de pași mai mari. Indiferent ce schimbare aplicăm, trebuie să facă parte din parteneriatul TTIP și nu să vină ulterior. Pentru că dacă vorbim despre un acord comercial ambițios care să stabilească standarde globale, atunci trebuie să facă parte din ele și acest element. Și în fine, unele amendamente pentru a face ca TTIP să fie acord viu, o clauză de revizuire e utilă să asigure standarde de muncă și sociale care să nu fie tratate ca bariere netarifare, o clauză de neagresiune ce privește cooperarea de legiferare și, din nou, după cum am menționat, posibilitatea ca guvernele să aibă ocazia să adopte politici de achiziții responsabile în materie de mediu și pe plan social, a sprijini în linii mari aceste propuneri și sper să ajungem la un consens general în legătură cu aceste domenii. Iată rapid o imagine de ansamblu a celor 158 de amendamente punctele mele de vedere în legătură cu câteva, măcar din ele, și aștept contribuția colegilor la dezbatere. Vă mulțumesc. Thank you. Now we'll go to the shadow rapporteur. Mulțumesc. Acum trecem la raportorii din umbră și vreau să vă rog să vorbiți cât se poate de puțin, pentru că nu avem prea mult timp. Domnul Schuster, din partea SIDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu aș vrea să mai uh, intru în detalii prea mult. Știu că avem foarte multe amendamente și știu că există multe șanse să ajungem la consens cu toate aceste amendamente, însă există anumite puncte la care consensul nu va putea să fie de 100%. Aș vrea să vă spun din perspectiva noastră care sunt punctele importante care trebuie să fie considerate. În primul rând, trebuie să avem uh, un studiu de impact și, în același timp, să discutăm despre mecanisme, despre cum uh, putem să avem uh, diferite consecințe negative pe care să le putem combate foarte clar. Va fi un pic mai dificil atunci când vom vorbi despre standardele dreptului muncii, pentru că pentru noi este foarte important să existe o referire clară la uh, normele ILO și uh, dacă putem oare să obligăm uh, SUA să semneze o astfel de convenție, nu este deloc sigur. Dar important este ca din această convenție conținutul să fie respectat și să existe mecanisme de soluționare a litigiilor uh, pentru ca să nu lăsăm la o parte capitolele de durabilitate până la urmă. Degeaba impunem standarde de durabilitate, dar de fapt când chiar trebuie aplicate nu facem nimic. Deci în acest domeniu trebuie să mai facem progrese. Serviciile publice sunt de asemenea un punct care trebuie menționat. Pentru noi este absolut esențial ca serviciile de interes general care, după părerea mea, trebuie să fie și definite mult mai extins, să fie excluse de la TTIP. Aceasta înseamnă să avem o abordare pe liste pozitive mai mult decât pe liste negative, pentru că diferența cea mai mare nu este cum, care este situația în momentul de față, pentru că aceasta se poate face la fel de bine cu o listă negativă ca și cu una pozitivă, ci este vorba de servicii viitoare care vor uh, urma. S-a vorbit de asemenea și de către doamna Harkin de problema ISD. Cred că și în legătură cu acest tribunal este foarte important să garantăm o protecție a investițiilor. E absolut evident că e nevoie de mecanisme de soluționare a litigilor, însă noi nu suntem pentru uh, tribunale private și um, depinde ce alternative avem. Ori uh, formulăm faptul că nu dorim uh, tribunale private așa cum a fost prevăzut prin ISDS, dar poate că avem uh, un spectru mai larg de posibilități. Există mai multe modificări posibile, unele sunt mai dificile, dar nu este exclus uh, să avem tribunale care nu sunt private, dar care nu considerăm, care considerăm că ar putea face într-adevăr mai bine, a rezolva mai bine problema. Mă bucur foarte mult de discuția pe care o să o avem, pentru că cred că vom avea un consens, cred că există posibilități să-l obținem doar câteva lucruri mai rămân controversate și de aceea mă bucur de discuția care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc! Romana Tomp acum de la EPP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor Harkin pentru cât de bine a lucrat la acest dosar. Este uh, o situație de pornire foarte bună pentru dezbatere. Așa cum ați constatat chiar dumneavoastră, există domenii în care trebuie să mai uh, analizăm situația îndreaproape, dar oricum eu mă bucur de colaborare și sunt convins că uh, convinsă că vom ajunge la compromisuri uh, corecte. Vreau să atrag atenția însă la început asupra unor teme cheie care sunt considerate de către noi ca foarte importante. În primul rând, aș dori să subliniez că, deși acest acord conține deja anumite elemente în acest sens, IMM-urile sunt în continuare esențiale pentru noi și trebuie să um, subliniem acest lucru. Sunt întreprinderile viitorului, creează foarte multe locuri de muncă și există foarte multe dintre acestea și deci trebuie să avem abordări orizontale pentru ca IMM-urile să aibă în continuare o importanță deosebită. În al doilea rând, trebuie să fie luate măsuri care să garanteze o responsabilizare voluntară din partea întreprinderilor. Mă gândesc aici din nou neapărat la IMM-uri care trebuie să fie motivate să respecte aceste reguli și nu să fie obligate. Suntem cu toții de acord că acest acord n-ar trebui să ducă la standarde scăzute în domeniul legislației muncii, însă suntem pentru ca convenția de bază a OIM în domeniul muncii să fie respectată. Faptul că lista trebuie să fie negativă sau pozitivă nu face decât uh, să ne convingă că trebuie să optăm pentru lista negativă. Dar noi suntem gata să expunem de ce suntem pentru listele negative mai degrabă decât pentru cele pozitive. Și în final aș dori să mai menționez încă un domeniu care este foarte important și anume accesul uh, experților la piața muncii de ambele părți. De aceea noi susținem ca să se facă mai mult pentru o legislație a liberalizării vizelor. Ar trebui să avem așadar o legislație mai bună care să garanteze o mobilitate suplimentară pe ambele părți ale Atlanticului. Eu zic că aceasta ar fi de mare ajutor. Vom uh, găsi cu siguranță soluții, doamnă Harkin. Eu mă bucur foarte mult să colaborăm pe viitor. Sunt convinsă că acesta este o propunere bună pe care trebuie să o mai extindem, să o mai uh, expunem și cred că vom ajunge la compromise foarte bune. Mulțumesc foarte mult, doamna McIntyre, din partea ECR, are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș dori să încep mulțumindu-i lui Marian Harkin pentru activitatea pe acest dosar. Cred că există multe provocări pe care trebuie să le rezolvăm, dar cred că există domenii destul de ample în care vom putea obține compromisuri. Este clar că există anumite domenii în care nu suntem de acord. Dar cred că e important să încercăm să ghidăm negocierile pentru a maximiza potențialul de a ajunge la un acord, pentru a crea locuri de muncă foarte calificate și foarte bune. Vreau să subliniez importanța creării locuri de muncă sustenabile și cu o creștere deosebită și locuri de muncă foarte calificate. Vreau să subliniez acest punct. Sunt foarte bucuroasă că Marian acceptă ideea de a se uita la rezerv, așa numitele rezerve cu privire la utilități, cred că este foarte bine să avem această rezervă, pentru că o rezervă precum o are CETA, de exemplu, pune educația, serviciile publice și uh, sănătatea în această categorie, ceea ce este un lucru bun. Pentru că deja avem această excepție la CETA, am putea tocmai să folosim aceasta ca model și aici. IMM-urile. Apreciez uh, faptul că avem uh, un aliniat despre IMM-uri și este important de asemenea să recunoaștem că este pentru prima dată că avem un acord care conține un uh, capitol întreg despre întreprinderile mici. Faptul că și Comisia pentru Ocupare a fost foarte doritoare să recunoască rolul IMM-urilor și să ajute IMM-urile, cred că este un lucru bun. Sunt foarte bucuros că avem, uh, bucuroasă că avem amendamente pe care trebuie să le recunoaștem ca atare și să recunoaștem de asemenea faptul că barierele tarifare și non-tarifare, dar și uh, birocrația au un impact deosebit pe IMM-uri. Mi se spune de multe ori că pentru corporații este bine, dar ce se întâmplă cu întreprinderile mici? Pentru că, bineînțeles, că întreprinderile mici sunt cele care trebuie și ele protejate. M-a interesat foarte mult să citesc din partea Federației uh, pentru întreprinderi mici din Marea Britanie, care reprezintă mii de IMM-uri, că ei salută TTIP-ul, mai ales capitolul cu privire la întreprinderile mici. Din perspectiva Marii Britanii, SUA este destinația a doua ca popularitate 48% de export, așadar, pentru IMM-uri și de un partener, așadar, important comercial, chiar pentru IMM-uri. Dacă organizația care reprezintă IMM-urile sau întreprinderile mici vede acest lucru, citez aici, spune că este o oportunitate fantastică pentru întreprinderile mici, fie că sunt în import, în export sau în uh, lanțul de distribuție, atunci e foarte bine, am închis citatul, pentru că uh, văd că și raportoarea a înțeles importanța acestui acord pentru IMM-uri și sper că acesta să se regăsească și în compromisuri. În legătură cu listele pozitive și negative, PPE-ul și ECR-ul vor liste negative. Eu uh, mă uit, de exemplu, la CETA ca sursă de inspirație și cred că ideea este că e nevoie de un document uh, viu, astfel încât serviciile viitoare să poată să fie incluse în acesta, uh, numai dacă sunt excluse specific să nu poate să fie incluse. Deci acesta este motivul pentru care cred că se dorește uh, o listă negativă, pentru ca să existe mai multă transparență și pentru persoanele care lucrează în acest domeniu. Acesta este cam ce doream eu să spun. Mulțumesc încă o dată raportoare și mă bucur foarte mult să avem o reuniune constructivă cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Irina Ronie, care nu este aici, dar poate dorește altcineva de la GUE să ia cuvântul, da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, raportor din umbră, de asemenea, co-raportor din umbră. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru acest aviz. Cred că colegii au vorbit deja de suspendarea negocierilor și de frica față de acest acord uh, comercial din partea noastră. Noi o să continuăm uh, să cerem suspendarea negocierilor. Eu tocmai m-am întors de la Washington săptămâna trecută și a fost interesant să vedem că și Camera de Comerț a spus că pentru ei este, nu este despre accesul la piață, ci e vorba de regul, reglementare, convergență de reglementare și um, despre standarde de uh, sănătate, servicii publice și așa mai departe. Deci, um, dacă ne uităm la îngrijorările Comisiei uh, cu privire la faptul că se vor pierde un milion de locuri de muncă, um, mai ales în, statele, în Uniunea Europeană, mai mult decât în SUA, că se vor exista și salarii mai mici, că va exista un impact foarte clar pe piața muncii din UE. Uh, Bineînțeles că acesta este motiv de îngrijorare. Salut uh, sugerarea faptului că trebuie să se ceară standarde ridicate de muncă și de ocupare, însă cred că TTIP-ul ar trebui să fie uh, în armonie cu toate convențiile OIM despre munca decentă. Când e vorba de protecția standardelor uh, de muncă, trebuie și de ocupare, trebuie să se insiste și asupra libertății de mișcare. Salut comentariile raportorului despre poziția pe care trebuie să o găsim cu privire la serviciile publice și protecție, dar cred că este absolut important să avem o excludere a serviciilor publice de la TTIP. Cea mai gravă îngrijorare pe care o pot exprima aici este cea legată de mecanismul ISDS. Sunt de acord cu cei care au mai spus acest lucru. E clar că nu poate să fie parte din niciun acord, pentru că știm, de exemplu, că a fost folosit uh, în, uh, cu multinaționala franceză care a dat în judecată guvernul uh, egiptean în, 2013. Deci se folosește de către corporații pentru a da în judecată um, guvernele. Uh, fie că e vorba de domeniul emisiilor de gaze sau politica de taxare, de impozitare. Deci e foarte clar că este uh, un instrument puternic în care intervine în politicile publice. După ce am fost uh, în, la Washington și am vorbit cu grupurile societății civile, am ascultat părerea lor și aceștia spuneau că statele membre și curțile naționale sunt uh, absolut suficiente pentru a putea să joace rolul mecanismului de dispută și că acesta ar trebui să fie mecanismul care s-ar folosi. În legătură cu modelul de creștere, e nevoie de un acord între uh, UE și SUA, într-adevăr, dar aici este nevoie mai degrabă de o creștere a calității, mai degrabă decât o nivelare către jos. Mulțumesc, Karima Deli de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Harkin, pentru activitatea dumneavoastră în calitate de raportor ne propuneți, doamnă Harkin, să plecăm de la aspectele reale și noi vă propunem să plecăm de la aspectele reale și încă de la începutul acestor negocieri. Dacă plecăm de la aspectele reale, trebuie să vedem mai întâi ce înseamnă aceasta. Înseamnă că dacă mâine ni se propune, fără niciun fel de dubiu, un uh, tratat de liber schimb cu Statele Unite care creează locuri de muncă, o să fim foarte puțini în această sală care o să fim împotrivă. Dar dubile persistă, doamnă Harkin. Și fie că ne exprimăm prin intermediul mai multor amendamente, este tot una. Vreau să menționez împreună cu prietenii mei de la grupul verzilor că există câteva probleme foarte serioase. Trebuie spus, de exemplu, când vorbim despre studiile de impact, despre relațiile comerciale între SUA și UE, trebuie să spunem că chiar Comisia ne spune că un milion de locuri de muncă vor fi uh, probabil deplasate și că există îngrijorări serioase despre costurile de ajustare pe care le va duce cu sine acest TTIP și că se va prelungi asupra pieții de ocupare din UE. O altă studie, un alt studiu independent uh, al uh, americanului Calpado, care a fost publicat de curând, arată că pentru Uniunea Europeană este vorba de peste 600 de mii de locuri de muncă care vor fi tăiate. Dacă ne uităm la Franța, de exemplu, 120 de mii de locuri de muncă vor dispărea. Acest studiu de impact trebuie să fie considerat, este absolut indispensabil. Comerțul internațional, doamna Harkin, după cum a spus dumneavoastră, nu este un bun în sine, e vorba de bun simț aici. În schimb, liberul schimb cu Statele Unite trebuie să folosească la îmbunătățirea bunăstării cetățenilor și nu la altceva. Dacă acest uh, acord nu va mai avea acest scop, va trebui să reluăm de la capăt. În legătură cu condițiile de lucru ale europenilor, dacă vorbim despre acesta, trebuie să negociem cu partenerii care au semnat cele opt convenții ale Organizației Internaționale ale Muncii, care nu este cazul în Statele Unite și regretăm acest lucru. Așadar, trebuie să cerem ca să fie semnatari înainte de sfârșitul uh, negocierilor pentru ca să poată a, să semneze acest acord. Organizația Internațională a Muncii ar trebui să aibă mai mult uh, putere pentru ca să poată să apere cu adevărat drepturile salariaților europeni. Se mai pune și problema uh, locului sau rolului pe care joacă acești cetățeni europeni de care vorbim aici. Trebuie să ne amintim de fiecare dată că la un an și jumătate după lansarea negocierilor, toate documentele de negociere vor trebui să fie disponibile pentru public. Dacă fiecare rundă de negocieri este terminată, trebuie să avem acces așadar la toate documentele din negociere, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Dacă ne uităm și la detalii, în momentul de față pare evident că uh, sunt excluse serviciile uh, de la uh, de interes general de la acest uh, acord. Nu se poate să fie supuse la o liberalizare exacerbată. Uh, iar orice formă de liberalizare și de circulare a, și circulația personalului de servici trebuie să respecte legile europene și deci directiva lucrătorilor detașați. Mi se pare la asemenea primordial, doamnă Harkin, ca IMM-urile să fie protejate de orice formă de competiție injustă în fața întreprinderilor americane și că o scădere a normelor europene ar putea să ducă la acest lucru. Și în acest sens, dacă ar exista un cons Consiliu de Cooperare și de Reglementare în curând, în cadrul TTIP, atunci acesta ar trebui și închei să aibă o voce puternică la nivelul economiei noastre și nu să se lase strivit de multinaționale. Și aș vrea să închei printr-un punct esențial, doamnă Harkin. Am avut surpriza să putem constata în propunerea aceasta Vreau să închei. Nu se exclude aici ISDS-ul. Nu înțeleg de ce, pentru că și în Comisia INTA raportorul exclude acest aspect. Noi spunem ecologiștii nu, nu vrem așa ceva, mulțumesc, dragi colegi pentru răbdarea dumneavoastră pentru acest minut în plus. Thank you. We will come back to TTIP many... O să revenim la TTIP de mai multe ori și acum am trei persoane care doresc să mă ia cuvântul și o să primiți un minut fiecare pentru că avem încă un punct pe ordinea de zi. Domnule Man, nu mi se pare, domnul Man, nu mi se pare normal. Dacă ai trei minute ca raportor din umbră, atunci trebuie să respecti acest lucru și nu să vorbești mai mult. Este o obrăznicie față de toți ceilalți deputați. Dacă noi avem câte un minut, e ca la dezbaterile pe care le avem dincolo. Ce să facem cu un minut? Cred că ar trebui să ne asigurăm ca și coordonatorii la reuniunea lor să aibă o regulă pentru așa ceva. Fie respectăm regulile și atunci putem să facem acest lucru sau respectăm sau renunțăm la acestea și atunci fiecare vorbește cum poate. Mi se pare o discriminare împotriva altor deputați. Și vreau să mă limitez asupra două aspecte. În primul rând este important să avem un rol proactiv din partea Parlamentului European. Doamna Malmström scrie articole și aici în Germania, uh, văd, uh, vom putea face foarte multe cu acestea. Mi se pare important ca standardele noastre să nu fie eliminate, trebuie să fie respectate, bineînțeles. E vorba de un domeniu foarte important. M-am uitat aici la um, 39, amendamentul 39 la care am participat și mi se pare important, sper să avem vreo șansă. Sper ca lista pozitivă să poată să fie văzută pozitiv și nu negativ. Nu putem să vorbim despre servicii pe care le avem acum dacă avem uh, servicii viitoare după aceea Uh, care nu sunt acoperite. De ce parlamentele naționale și regionale vin întotdeauna către noi și ne spun că tot ceea ce se, uh, trebuie să intre în uh, serviciile publice nu trebuie să fie afectat, trebuie să-i luăm în serios. Avem 1200 de mail-uri, 200 de mail-uri, de exemplu, vor o să primească un răspuns personal, va fi foarte dificil vrem să facem foarte multe cu aceste eforturi. Și ultima remarcă despre ISDS, mi se pare foarte important să nu avem uh, tribunale private, trebuie să existe o reglementare, trebuie să existe criterii obiective, pentru ca să putem lucra cu acesta este foarte important. Președinția italiană vroia, de exemplu, să aibă o reglementare pentru TTIP, dar fără tribunale private, cred că nu se putem să mai evităm acest lucru. Nu vrem tribunale private, nu vrem să fim un câmp de bătaie în care avem foarte mulți notari care își găsesc o variantă de ocupare, ci vrem o reglementare la care să vedem că lucrurile sunt cu adevărat corecte. Două minute am avut, doamnă președintă, și din care 30 de secunde protest, nu? Thank you. Uh, I'll give the floor to... Mulțumim. Continuăm cu Maria Arena. Președinte, alors tout d'abord... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, de ce am fi de acord să ne îndreptăm spre un tratat transatlantic dacă n-ar crea locuri de muncă? Cred așadar că prima întrebare pe care să ne punem este dacă va crea locuri de muncă. Noi cerem, cum a spus uh, raportarea din umbră, să avem uh, studii de impact adevărate cu modele coerente care să permită să vedem uh, ce locuri de muncă uh, s-ar putea crea de pe urma unui astfel de acord. 2. Chestiunea prezenței serviciilor publice. Avem un model european care stabilește un echilibru ca serviciul public să lupte împotriva inegalităților, să ofere anumite servicii. Trebuie să menținem acest lucru și chiar OCDE spune că serviciile publice sunt uh, forțe motrice ale dezvoltării. Trebuie să apărăm aceste servicii. Chestiunea cu listele pozitive sau negative e simplă. Prin listele pozitive spunem <clears throat> avem servicii publice pe care nu le liberalizăm, dar anumite lucruri ar putea să facă obiectul unei liberalizări și cădem de acord în legătură cu ce ar putea să reprezinte. Aceasta ar fi lista pozitivă, ce s-ar putea eventual. Lista negativă este că totul se liberalizează dar și pentru viitor și deci nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Trebuie să ne dăm posibilitatea de a continua să organizăm servicii pentru o populație care să combată inegalitățile. Al treilea punct, ISDS, evident, spunem pur și simplu că ISDS nu e un motor de investiții. Țara din Europa care are cele mai multe investiții americane în prezent e Irlanda. Irlanda nu are ISDS, deci în prezent, fără acest ISDS, funcționează și chiar foarte bine. Avem dovada că ISDS e un obstacol în calea legiferării și deci ne pronunțăm împotrivă. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor, Guillaume Palas. Ca și colegii mei, doamnă președinte, care au spus multe lucruri pentru grupul socialist-democrat, est faptul că îl refuzăm, excluderea serviciilor publice nu o să revin, doream doar să spun succint lucrul următoare. Ne întrebăm de ce noi, Comisia de Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă, ținem atât de mult uh, din partea Comisiei și unor țări la eforturile legate de tratatul transatlantic, în timp ce studiile nu demonstrează acum că materie de creștere și ocupare lucrurile ar fi satisfăcătoare. Poate că nu acesta e motivul, nu e economic, motivul e geopolitic. Iată de ce se dorește un astfel de acord. Și deci problema care Uh, în fața noastră este o explicare reală a rațiunilor pentru care se dorește un acord transatlantic. Am putea cădea de acord tot mai mult că factorul de creștere și de ocupare a forței de muncă e foarte neclar și, din potrivă, studiile ar demonstra că s-ar putea să existe uh, pierderi foarte semnificative. Deci, din acest punct de vedere, e ceva care trebuie evitat și anume să intrăm într-o logică de liber schimb care până la urmă să ducă la o mutualizare între noi a plății pentru regiunile în care persoanele cel mai afectate, în special de un tratat de liber schimb care nu le va fi favorabil și până la urmă o să <clears throat> împovăreze și mai mult uh, greutatea sprijinului pentru aceste regiuni sau persoane. Deci, din acest punct de vedere, cred că ar fi extrem de important ca studiile de impact să se multiplice pentru a avea cu adevărat o viziune clară în prezent a celor care pierd sau câștigă și să putem opta în cunoștință de cauză. Thank you. Uh, well, uh... Vă mulțumesc. Sunt sigur, sigur că ne vom întoarce la discuțiile pe TTIP în lunile următoare. Întâlnirile Uh, raporturilor din umbră sunt joi pe 26 de la 9 la 11 și apoi săptămâna viitoare pe 30 martie între 6 jumate și 7 jumate seara. Și adoptarea în Comisia Employment pe 1 aprilie. Trecem acum la ultimul punct, înaintea prânzului. E vorba de implementarea principiului de oportunități egale și tratament egal între femei și bărbați în domeniul forței de muncă. Și dau cuvântul doamnei uh, raportor Blinkeviciuite. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Egalitatea de gen și tratamentul legal în piața muncii Textul nu e uh, implementat întru totul. În aproape toate statele membre există o serie de probleme, de obstacole și directiva nu este implementată întru totul. Acestea sunt uh, concluziile pe care le prezintă Comisia în raportul său. În uh, avizul meu încerc să atrag atenția asupra acestor probleme, problemele cu care se confruntă statele membre. Întâi, problema de, care durează de mult timp, pe care o cunosc toții, diferențele de salarizare între femei și bărbați pentru același, aceeași activitate. E o problemă cu multe fațete. De aceea rog statele membre să implementeze o definiție clară a plății egale în legislația lor, pentru că sunt state membre unde nu există o astfel de definiție sau unde aceasta nu este suficient de clară. Mai mult decât atât, e important să definim ce înseamnă munca de valoare egală. La nivel european nu există o astfel de definiție, nu există criterii clare de valoare nu putem compara diferite locuri de muncă. Unul din modurile de definire a acestei activități egale ar fi prin uh, evaluarea neutră de gen și a sistemelor de clasificare a acestora. Directiva însă nu obligă statele membre să creeze astfel de sisteme. Iar situațiile din statele membre diferă, de aceea le invit să definească astfel de criterii. v mai atrage atenția asupra faptului că femeile se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește obținerea de poziții de frunte în uh, mediul de afaceri, în politică. În acest sens, insist pe adoptarea directivei cu privire la cota femeilor. La fel, insist pe protecția în maternitate sau în perioada maternității. Avem nevoie de soluții, de măsuri pentru a preveni ca femeile să fie date afară în mod uh, incorrect atunci când sunt însărcinate sau copii mici. V-aș mai atrage atenția asupra faptului că ne confruntăm cu segregarea locuri de muncă în funcție de sectoare. De multe ori femeile lucrează în sectoare prost plătite sau lucrează fără, gara, fără garanții în îngrijire sau în, uh, în curățenie. Activități importante, dar subevaluate. Și aici insist, pe lângă statele membre și comisie, să implice toți partenerii sociali, ONG-urile, sindicatele în toate aceste procese, garantând egalitate și eliminând discriminarea la locul de muncă. Sigur că există și limite și ce pot să vă spun este că voi prezenta amendamente. Este vorba de amende cu privire la uh, transparență, sisteme vocaționale, distribuirea informațiilor cu privire la aceste probleme la diferite niveluri. Vă mulțumesc! Mulțumim, spre doamna președinte. Adam Kosser este înlocuit de cineva? din partea PPE? Nu? Arne? Da? Dumneavoastră l locuit? Alam Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că lipsesc câteva aspecte aici. cred că ar trebui să le să umplem aceste lipsuri. Multe state membre nu au transpus directiva și acest lucru e trist. Comisia trebuie să fie foarte fermă și să controleze situația. Nu putem rămâne pasivi, nu putem spune că statele membre nu sunt eficiente în combaterea inegalităților. În al doilea rând, mai cred că statele membre trebuie să aibă o platformă gratuită pentru susținerea asistența judiciară. Trebuie să spunem că aceste inegalități trebuie combătute și bărbații și femeile trebuie să aibă posibilitatea de a fi susținuți atunci când sunt discriminați. încă un lucru. În iulie Parlamentul a spus următorul lucru. O verificare rapidă cu privire la directiva cu privire la concediul de maternitate. Ar trebui să discutăm problema concediului de maternitate și a concediului de paternitate. Trebuie să cerem un concediu pentru ambii părinți. Dacă nu facem acest lucru. Nu vom reuși să combatem discriminarea la locul de muncă. Mulțumesc, doamna Harking, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. primul rând doresc să mulțumesc că uh, raportoare avem o foarte bună bază de lucru. Ați menționat o serie de elemente, toate foarte importante, și ați spus că nu este vorba doar de diferența de salarizare, dar și de alte uh, drepturi sociale, problema pensiilor și așa mai departe. Dar uh, aceste elemente nu afectează doar viața uh, femeilor la locul de muncă, ci și viața în timpul pensiei. Mă bucur că cereți statelor membre să implementeze recomandările Comisiei, să întărească principiul uh, plății egale prin măsuri specifice, vorbiți de transparență, dar vorbiți și de o evaluare neutră din punct de vedere a genului. Și acest element foarte important. Diferențele salarizare are multe cauze și mă bucur că studiați această problemă, trebuie să discutăm în detaliu. Trebuie să lucrăm împreună cu Comisia și statele membre pentru a trata aceste situații. Nu are rost să ne tot văităm că această diferență de salarizare există. Trebuie să căutăm soluții, să găsim căi. Documentul de lucru pe care îl pune la dispoziție Comisia reprezintă o foarte bună bază, cred, și merită să elaborăm acest aviz. Așadar, încă o dată mulțumesc domnule raportor, așa cum am mai spus, cred că ați menționat majoritatea punctelor importante. Vor include, voi include câteva amendamente, dar ele în marea lor majoritate merg în direcția textului dumneavoastră deja. Mulțumim! Urmează doamna Reintke. Schhe. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, de acord cu doamna raportor, multe puncte importante aici. Și noi credem că e important să garantăm egalitatea de gen. Trebuie să înceapă la locul muncii pentru a avea apoi egalitate socială în întreaga societate. Și noi credem că sunt necesare măsuri, trebuie atacate elementele de inegalitate, ceea ce e important când dorim o participare mai mare a femeilor în piața muncii. Uniunea Europeană ar trebui din nou să joace un rol uh, prioritar, un rol de uh, campion, pentru că în trecut presiunea pusă de instituții asupra statelor membre au adus în sfârșit rezultate și aceasta ar trebui să fie ideea și pe viitor. Comisia ar trebui să propună legislație în mai multe domenii diferite. Sigur, trebuie eliminată diferența de salarizare, dar și sporirea independenței economice a femeilor în general, îmbunătățirea accesului la piața muncii, progresul în carieră, egalitatea în luarea deciziilor și eliminarea structurilor discriminatorii legate de gen. Femeile sunt subreprezentate în poziții de uh, management, iar direct directiva Women on Boards ar trebui să se miște repede, ar fi una dintre propunerile pentru sporirea reprezentării femeilor în aceste instituții importante, reprezentative. Important este de asemenea combaterea hărțuirii sexuale, să îmbunătățim eficacitatea autorităților naționale unde se pot depune plângeri. exprimarea de gen la fel de importantă și alte asemenea subiecte legate de diferențele de gen. Un alt subiect care ni se pare important, în special în vremuri de criză, feminizarea sărăciei ca rezultat a mai multor factori, dar printre aceștia diferența în salarizare, diferența în domeniul pensiilor, menționată deja, diferita, diferența redistribuirea responsabilităților de îngrijire, susținere insuficientă, sisteme de impozitare din statele membre și noi credem că trebuie să evaluăm efectul tuturor acestor sisteme de beneficii, de pensii, de venituri, pentru că de multe ori aceste sisteme în sine au un impact negativ asupra femeilor, fie că e vorba de sărăcie sau de acces la piața muncii din această cauză foarte important să venim cu măsuri legislative antidiscriminare și în acest sens ar trebui să ținem cont nu doar de femei în societate, ci o abordare intersecțională ca să studiem diferite tipuri de discriminare. Eu cred că avizul acesta e foarte important tocmai în acest sens. Mulțumesc. Doamna Morașatie, pe scurt, vă rog. Madame la Mulțumesc, doamna președinte. E un subiect la care țin foarte mult, pentru că văd o profundă nedreptate și încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale însăși, care proclamează sau proclamă egalitatea cetățenilor. Asta spune pe plan european. Dacă ne uităm la situația în realitate, nu există o formare egală a fetelor și băieților, deși e, se vorbește mult de o orientare egală a fetelor și băieților. Pentru că eu cred că <clears throat> toate meseriile sunt bune pentru femei. Femeile reprezintă 63% dintre absolvenți, dar ce se întâmplă în viața profesională și subscriu la revendicarea de salarizare egală. Problema este că există o profundă inegalitate de carieră. Și eu ce doresc este ca Comisia Europeană se înscrie cu adevărat promovarea egală a bărbaților și femeilor. Dacă ne uităm la ce se întâmplă, <clears throat> atât în sectorul public cât și în cel privat, nu există o egalitate de carieră între bărbați și femei și deci această inegalitate de carieră explică inegalitățile în momentul pensionării între salariile bărbaților și femeilor. E o diferență de 39% în momentul ieșirii la pensie și, deci, cum spuneau doamnele Ribero, Arkin și toți colegii, vedem foarte bine că există o sărăcie extremă a femeilor care este ancorată nu doar în uh, faptul că sunt salarii mai mici pentru femei și inegalitatea contractelor de muncă aplicate femeilor, ci că toate sunt dezvoltate de inegalitatea de carieră, ceea ce e cu totul insuportabil. I hope that the translators will... Mulțumim. Sper că interpreții mai pot rămâne cu noi câteva minute. Continuăm cu domnul Martin Dominic și apoi ultimul vorbitor, doamna raportor. Domnul Dominic, vă rog. Prezident, Egalité des chances et de l'égalité de traitement entre... Mulțumesc, doamnă președinte. Egalitatea de șanse, egalitatea de tratament între femei și bărbați este un lucru foarte clar. Nu putem să fim împotrivă, însă niciodată eu n-am auzit vorbindu-se de egalitatea față de libertate, adică libertatea femeilor de a nu lucra. Știți că foarte multe femei lucrează cu timp parțial pentru 800-900 de euro pe lună sau pentru un SMIG uh, salariu minim, uh, tot așa, cu, pentru sume foarte mici. Cred că fac acest lucru, credeți că fac acest lucru pentru ca să fie egal cu bărbații? Nu, pentru că uh, îi, le lipsesc exact uh, acele 1100 de euro pentru ca să poată să trăiască în menajul respectiv. Este un scandal. Și aș dori să se lase posibilitatea femeilor, libertatea de a se ocupa de uh, familiile lor printr-un salariu parental uh, de ajutor, de exemplu, pentru educație. Ar fi foarte bine să eliberăm locuri de muncă, astfel să dăm un avantaj mai bun uh, educației uh, copiilor noștri, să dăm o șansă educației lor și nu am, nu ar mai fi pe străzi, pentru că Cleopatra, Indira Gandhi, doamna Merkel și toți alții nu v-au așteptat raportul dumneavoastră și vreau să vă mai amintiți Tesc și că femeile vin de pe Venus și bărbații de pe Marte. Mulțumesc! Yes, and that was, <laughs> that was very clear. And now the... Un mesaj foarte clar, mulțumim și acum, doamna raportor. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Da, idei foarte bune și cred că vom uh, lucra bine împreună pentru a ne asigura că avizul va fi ușor de înțeles. Îl vom transmite și Comisiei FEM. Opiniile domnului Dominic mi s-au părut a fi un pic ciudate. Nu știu dacă vom reuși să le includem, dar respectăm pozițiile tuturor. Vă mulțumesc pentru intervenții. Ne vedem peste câteva ore când vom fi din nou uh, drăguți și uh, respectoși, pentru că nu le va mai fi foame și vom pune întrebări respectoase domnului Timmermans.